let's get started. It's, uh, Dragi colegi, haideți să începem. Am întârziat deja cu aproape 15 minute. Înainte să începem lucrările uh, reuniunii de astăzi, dați-mi voie să anunț că avem alături de noi delegația uh, Parlamentului Autorității mm, Parlamentelor Sud-Africane ei uh, participă la lucrările comisiei noastre, dați-mi voie să le urez un călduros bun venit. Ei, împreună cu asistenții lor, sunt aici săptămâna aceasta la invitația Parlamentului nostru și se întâlnesc cu domnul președinte Schulz și cu comisiile și delegațiile relevante. Ne vom întâlni și noi cu ei la prânz. Și apoi delegația uh, INTA va discuta cu ei în această după masă. Vă doresc o ședere plăcută, o vizită plăcută la Bruxelles și în Parlamentul și Comisia noastră. Vă mulțumim frumos! Trecem acum la ordinea de zi, punctul 26, bugetul 2013, mandat pentru trilog. Raportorul nostru, ca de obicei, este Peter Stasny de la PPM. E vorba despre un aviz pentru Comisia Parlamentară Responsabilă, care este, desigur, Comisia pentru Buget. Peter Stasny, ai cuvântul pentru a ne prezenta ideile tale. Ne aflăm în etapa de examinare a proiectului de aviz, uh, proiect care se găsește în dosarele dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, dați-mi voie să încep prin a face câteva observații referitoare la procedura bugetară, înainte de a-mi prezenta avizul. Mai întâi, uh, pentru că am fost raportorul pentru aviz la uh, bugetul pentru Comisia INTA atât anul trecut cât și în anii anteriori, eu vă Um, pun preț pe rolul INTA în uh, promovarea ideilor uh, inovatoare în uh, buget. Am văzut anul trecut când ni s-a aprobat propunerea pentru centre europene pentru IMM-uri și anul trecut când s-a stabilit o platformă de coordonare pentru internaționalizarea afacerilor europene, aceasta fiind și ea aprobată în bugetul final pentru 2012. Bazându-ne pe aceste realizări, încurajez Comisia să înceapă lucrările foarte devreme. Putem folosi acest aviz, mandat pentru trilog, pentru a ne uh, aduce în atenție recomandările pentru bugetul anului viitor în domeniul comerțului și investițiilor internaționale. Într-adevăr, este începutul unei noi proceduri bugetare pentru bugetul anual al Uniunii Europene. Ieri, Comisia și-a prezentat proiectul de buget pentru 2013, pe care îl vom analiza în uh, perioada următoare prezentând în mod consecvent și explicându-ne propunerile bugetare, atât în acest aviz pentru mandatul pentru trilog, cât și în avizul pentru buget ce va fi elaborat în această vară, Comisia își crește șansele de a fi auzită. Prin urmare, nu mă aflu aici doar pentru prezentarea acestui proiect de, de aviz, ci, mai important, să ascult opiniile dumneavoastră, să văd care sunt prioritățile și perspectivele dumneavoastră pentru uh, bugetul uh, anului viitor. În 9 mai, prima reuniune a raportorilor pentru un aviz pentru buget va avea loc la inițiativa raportorului general pentru bugetul pe 2013, domnul Lavia. Aștept cu interes uh, să aud opiniile dumneavoastră astăzi sau să le citesc în viitoarele amendamente. Astfel voi avea un mandat justificat pentru a prezenta uh, prioritățile INTA la acea reuniune. În ceea ce privește proiectul meu de aviz, uh, eu am încercat să reunesc solicitările exprimate de această comisie în diverse rapoarte inițiale Mai mult, subliniez chel, uh, cheltuielile în domeniul internaționalizării IMM-urilor și al relațiilor comerciale cu țări vecine, conservarea fondurilor pentru competențele centra, centrale ale INTA, cum ar fi instrumente de parteneriat și accentuarea dialogurilor și parteneriatelor strategice cheie pentru relațiile comerciale ale Uniunii Europene. În sfârșit, susțin uh, finanțarea uh, pentru revizuirea politicii și uh, comerciale europene în 2013. În încheiere, voi asculta, uh, vreau să spun că voi asculta cu plăcere observațiile uh, dumneavoastră și ale raportorilor din umbră la acest proiect de aviz sau vis-a-vis -vis de bugetul pentru anul viitor. Vă mulțumesc frumos! Thank you. Bert Lange Mulțumesc, domnul Bernanghe de la Socialiști. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului pentru prezentarea sa și pentru an, uh, solicitarea ca și noi să ne prezentăm uh, și pe viitor ideile. Cred că v-ați descurcat foarte bine și nu am foarte multe de adăugat la ceea ce a spus deja. Cred că va trebui să ne asigurăm că uh, luptăm din greu pentru a susține ceea ce am obținut deja. Proiectul de buget a fost prezentat ieri și uh, conține o creștere cu uh, 6%. Aceasta se datorează faptului că multe din angajamentele din politicile structurale trebuie într-adevăr plătite, dar în dezbaterea publică, unde se fac economii peste tot, va fi dificil să uh, uh, comunicăm această creștere publicului. E vorba de plăți pentru care s-a uh, făcut deja un angajament și ele, banii trebuie să vină din fondurile structurale, ceea ce înseamnă că nu vom avea loc niște multe proiecte noi și va trebui să luptăm din greu pentru a apăra ceea ce am obținut deja. Prin urmare, um, vis-a-vis -vis de propunerea raportorului, și de proiectele platformă, de exemplu, cred că ar trebui să le continuăm și să le prelungim chiar. Totodată trebuie să ne gândim la o mai bună comunicare a politicii comerciale și să vorbim despre valoarea adăugată a acestor politici de um, schimburi corecte. Trebuie să comunicăm mai bine în acest sector. Iar în ceea ce privește comerțul um, loial sau structurile similare, trebuie să adaug că aici e nevoie de mai multă transparență. Este un alt element important atunci când vorbim despre valoarea adăugată a măsurii, dar cred că uh, suntem de acord până aici cu propunerea raportorului. Mulțumesc frumos! Președintele, mulțumesc. Cineva de la comisie dorește să intervină la acest punct? Da. Aveți cuvântul atunci. Vă rog doar să uh, vă spuneți numele pentru procesul verbal. Bună dimineața, Ifan Bugo, Digi, de, Ifan Bugo de la uh, Digi Comerț. Cred că raportorul a subliniat uh, dificultățile cu care ne vom confrunta în exercițiul bugetar 2013. Uh, în momentul uh, prezentării uh, proiectului de buget pe 2013, ieri, Comisia a subliniat și veți vedea și dumneavoastră acest lucru că exercițiul bugetar 2013 este unul deosebit, atât pentru că el vine într-un context economic dificil, cât și pentru că bugetul 2013 este ultimul uh, an din uh, cadrul financiar multianual, ceea ce înseamnă că angajamentele luate în anii anterior trebuie um, realizate. Citind proiectul de buget, veți vedea că este o uh, propunere foarte uh, echilibrată din partea Comisiei, pentru că aceasta a ținut seama de austeritatea în care ne um, desfășurăm activitățile, dar a pus accent pe domeniile prioritare care au legătură cu comerțul și sunt uh, definite în strategia de creștere UE 2020. În acest sens, vreau doar să subliniez faptul că 62,5 miliarde de euro sunt dedicate creșterii um, numărului de locuri de muncă în Europa în bugetul pe 2013. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul dorește să uh, intervină pentru a încheia discuțiile. Da, mulțumesc colegul colegului meu și reprezentantului Comisiei pentru uh, observațiile lor. Uh, ieri îl uh, ascultam pe domnul comisar Lewandowski și evident că există încă um, controverse, dar eu cred că uh, creștem bugetul sub inflație, deci practic îl reducem. Și citind propunerea, m-am bucurat să văd că um, creșterile apar în special în cercetare, competitivitate, educație, Acestea sunt inovații. Acestea sunt domeniile un, care reprezintă investiții pentru creștere și ocupare în viitor. Înțeleg că nu va fi ușor, dar, din nou, după cum a spus reprezentantul Comisiei, este ultimul an al uh, unui uh, buget multianual și atunci trebuie să ne onorăm angajamentele asumate în trecut și ne vom descurca. Vis-a-vis -vis de prioritățile noastre și de ceea ce facem aici, mă bucur că progresăm, progresăm treptat. Uh, avem deja proiecte uh, care funcționează, nu l-am menționat uh, pe cel cu Mediterana, un fel de mentorat cu uh, întreprinderile și societățile europene uh, Uh, cu comunitățile uh, nord-africane. Iată o investiție nu doar pentru creștere, ci și pentru pace și stabilitate din, în regiunile din jurul Uniunii Europene. Și sperăm că, așa ca și în trecut, acest uh, proiect de bun simț va găsi un teren fertil și va fi îmbunătățit mergând mai departe în beneficiul cetățenilor de ambele părți. Vă mulțumesc frumos! Thank you, Colin. Mulțumesc foarte mult. Calendarul. Again, this is an opinion for another committee. Este un aviz uh, unde altă comisie este responsabilă pe fond, Comisia pentru Bugete. Deci suntem presați de timp. Termenul pentru depunerea amendamentelor este pe 3 mai la 6 adoptarea raportului pe 29 mai, deci la următoarea noastră ședință obișnuită de luna viitoare. Trecem mai departe la punctul 27 de pe ordinea de zi, situația aderărilor la OMC. EU accessions. This is a presentation. E vorba despre o expunere a comisiei, care va fi urmată de o dezbatere. După cum bine știți, Organizația Mondială a Comerțului devine o organizație mondială. Kazakhstan, Azerbaijan, Tajikistan și Laos stau la coadă să adere la OMC, iar la ultima conferință ministerială din decembrie de la Geneva s-a hotărât să se revizuiască orientările din 2002 în ceea ce privește aderarea țărilor de cele mai puțin dezvoltate la OMC. Dar recomandările nu au fost încă finalizate, însă în iulie 2012 este termenul limită pentru prezentarea acestora. Așteptăm cu nerăbdare să ascultăm comisia, să aflăm dacă există evoluții noi și uh, să primim punctul de vedere al uh, comisiei. Paolo Garsotti reprezintă comisia și îi dau imediat cuvântul. Thank you, Chair. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru invitația adresată de a um, expune situația aderărilor la OMC. Vă rog foarte frumos să vă purtați discuțiile afară și vă rog să luați loc. Nu-mi place când stați în picioare. E o chestiune de respect. Mai ales uh, de respect față de oaspeții noștri de la alte instituții. Dau din nou cuvântul comisiei. Uh, uh, Cum spuneam, Aderările, așa cum ați spus dumneavoastră, trebuie prezentate în contextul în care OMC devine o instituție mondială. Uh, nu avem foarte multe vești bune în ceea ce privește OMC-ul la ora actuală, dar aceasta este o veste bună și o dovadă a faptului că țările din lumea întreagă consideră OMC-ul o instituție importantă pentru reglementarea comerțului comerțului global. S-a făcut progres uh, important în 2011, așa cum ați spus, uh, și, bineînțeles, uh, aderarea Rusiei la OMC a fost un eveniment emblematic. Aderarea va fi finalizată juridic pe 21 deci, august 2011. Procesul de ratificare este încă în desfășurare în Rusia iar uh, Rusia va fi un partener important în această organizație. Mai mult, uh, un uh, vecin important, Muntenegru, după trei ani de negocieri grele, de negocieri anevoioase și îndelungate cu uh, Ucraina, uh, s-a reușit uh, aderarea pe ultima sută de metri și Uh, după semnarea protocolului, uh, vor deveni membri. Au mai uh, aderat și alte state membre. Țările cele mai puțin dezvoltate sunt deci foarte interesate de această organizație și Vanuatu, aici avem o chestiune procedurală. Aderarea a fost deja aprobată în 2001, dar nu a ratificat protocolul de aderare care s-a întors în 2008, am, încep, am reînceput uh, procesul de aderare și avem o nouă um, aprobare a protocolului la OMC. Din păcate avem încă o întârziere pentru ca Vanuatu să-și poată, să poată ratifica acest protocol uh, care ar trebui să fie amânat din motive politice interne. Deci, iată, să vedem cum va fi situația, care va fi situația acestei mici insule. Perspectivele pentru 2012. Cele patru priorități care au fost identificate la nivel neoficial de către membrii OMC și secretariatul organizației, ceea ce bineînțeles nu înseamnă că nu vor mai putea avea loc uh, și alte aderări prin procedura rapidă, sunt următoarele Kazakhstan, Serbia, Laos și Yemen. O să mă refer la aceste aderări individuale pe măsură ce o să vă descriu uh, situația altor aderări și o să-mi, perm- o să-mi permit să-mi împart uh, prezentarea pe trei categorii. Balcanii de vest, în primul rând, uh, dat fiind importanța pe care o are această regiune pentru Uniunea Europeană. Așa cum am spus, avem aici Serbia, pe lista țărilor care doresc să adere la OMC, care, aderări care ar putea să fie finalizate până în 2012, Serbia eh, este deja destul de avansată la nivelul eh, negocierilor bilaterale privind accesul pe piață, dar, eh, din păcate, există chestiuni nerezolvate În ceea ce privește infracționalitatea, de pildă, chestiuni uh, unde mm, Serbia a avut o poziție de neînțeles, uh, uneori s-ar putea negocia un acord de liber schimb, uh, aceeași procedură folosită cu Muntenegru, deci pentru a rezolva chestiunile mai dificile și după aceea prin protocoale bilaterale cu OMC. Aderarea Serbiei, uh, deci se mai, se mai, mai există unele probleme juridice, și anume organismele modificate genetic, legislația din acest domeniu trebuie să fie revizuită. Dragi, este vorba de ultima piedică. Bosnia-Herzegovina o altă țară din Balcani foarte importantă care urmează să adere. Procesul de aderare nu este așa de avansat ca al Serbiei și din cauza politi- situației politice diferite din această țară, sperăm să înregistrăm progres tehnic în 2012 pentru a putea pregăti aderarea pentru următorul an. Următoarea categorie de țări despre care doresc să vă informez. Vorba de țările cele mai puțin dezvoltate. Uh, două chestiuni. În primul rând, uh, avem două țări uh, care urmează să adere în 2012, Laos, care este deja, procedura este deja avansată. Am primit asistență tehnică foarte bună atât de la UE um, și SUA, principalii donatori, dar mai ales trebuie pus accentul pe implicarea puternică a Chinei în ceea ce privește uh, Uh, impulsionarea aderării acestei țări. Deci, iată noul rol pe care și-l asumă China la OMC. Laos se confruntă cu unele probleme în ceea ce privește finalizarea aderării din cauza problemelor de infracționalitate, dar sperăm că acestea se vor rezolva. Același lucru este valabil pentru Yemen. Yemen era gata să adere din punct de vedere economic deja de câțiva ani, dar apoi din motive politice uh, pe care le cunoașteți din mass media. A trebuit să întrerupem uh, procedura. Acum situația politică s-a restabilit, s-a, restabilit și uh, s-a demarat din nou uh, procesul de aderare dar mai sunt probleme cum ar fi taxele vamale uh, zero pentru exportul de oțel uh, și aici sunt probleme legate de uh, corupție și infracționalitate. Dar sperăm să rezolvăm aceste probleme. Yemen dă dovadă de o mare flexibilitate, i s-a dat dovadă Yemenului mare flexibilitate, fiindcă i s-au acordat perioade de tranziție pentru domenii care în mod normal, care în mod normal nu ar putea face obiectul uh, acordării unui astfel de tratament. În ceea ce vește cele, țările cele mai puțin dezvoltate, după conferința ministerială din decembrie anul trecut, s-a ajuns la un acord de negociere a unor noi orientări privind țările cele mai puțin dezvolta, dezvoltate pentru a îmbunătăți orientările care există din 2002. Uniunea Europeană este implicată pe deplin în aceste negocieri. Pe de o parte, poziția noastră este că dorim să ne asigurăm de faptul că aceste țări pot să beneficieze de un proces de aderare cât de lin posibil, să obțină asistența tehnică, să primească perioadele de tranziție necesare pentru a aplica legislația adoptată uh, se pune o oarecare presiune nu foarte ridicată privind accesul pe pia- la piață. Avem sisteme de referință pentru accesul la piață pe piață a bunurilor, de pildă. În același timp, încercăm să avem foarte mare grijă să ne asigurăm că aderarea țărilor cel mai puțin dezvoltate, aceste orientări, mă scuzați, nu devin un proces automat de aderare pentru aceste țări, fiindcă atunci ar însemna că procesul de reformă, care reprezintă probabil uh, cea mai importantă plus valoare a aderării la OMC, deci procesul de reformă interne, riscă să fie subminat și astfel uh, să se piardă unul dintre principalele uh, avantaje. Apoi, uh, o evoluție foarte importantă uh, reprezintă rolul activ pe care și l-a asumat Kazakhstanul. Kazakhstanul este foarte important fiindcă reprezintă uh, o parte foarte importantă a Uniunii Vamale cu Rusia. Iar aici am încheiat negocierile în ceea ce privește tarifele la import. Problema care subzistă acum este că acordul pe care l aveam, pe care îl aveam înainte și calendarul pe care l-a încheiat calendarul cu OMC trebuie să fie renegociat din cauza uh, Uniunii Vamale. După um, încheierea unor acorduri bilaterale cu um, aproape toți membrii OMC, Kazakhstan a aderat la Uniunea Vamală cu Rusia și uh, Belarus, ceea ce înseamnă că um, situația trebuie să fie reevaluată. Acest proces va lua ceva timp, dat fiindcă este un proces tehnic complex și va trebui să solicităm Uh, despăgubiri, compensare pentru uh, unele domenii, domeniul avia- aviației, de pildă, unde mm, taxele vamale au crescut cu câteva procente, ceea ce s-ar putea ca ce ar putea face ca procesul uh, de aderare să, se, să fie amânat până la finele 2012 sau poate mai târziu. Alte chestiuni restante se referă la taxele la export. După cum știți, avem uh, interese foarte puternice în, re- în regiune, uh, așa cum stau lucrurile și pentru Rusia, dat fiind strategia materiilor prime și negociem încă angajamentele noastre foarte solide în ceea ce privește materii prime foarte importante care se găsesc în Kazakhstan. În ceea ce privește investițiile uh, interne și legislația Kazakhstanului, problemele care necesită atenția noastră se referă la măsurile legate de investiții să spunem că mm, învață unele lucruri proaste de la vecini care au, sunt mai noi, nu existau acum câțiva ani și trebuie să analizăm cu atenție această situație. S-a înregistrat un progres surprinzător sau cel puțin uh, incipient în ceea ce privește aderarea Algeriei. Avem uh, avem uh, noi progrese înregistrate din partea Algeriei, dar, din păcate, problemele politice din uh, Algeria nu sunt confirmate de informațiile pe care ne le dă această țară. De pildă, Algeria a introdus o limită de 49% a capitalului pentru investiții în Algeria, ceea ce, bineînțeles, uh, nu este binevenit uh, și nu se poate, nu poate fi acceptabil în contextul aderării la OMC. Alte aderări unde se mișcă lucrurile, Seychelles și Bahamas, uh, destinații de vacanță poate foarte frumoase, dar din punct de vedere economic uh, nu sunt atât de atrăgătoare pentru noi. Noi avem relații speciale cu aceste țări și deci uh, avem acorduri de parteneriat economic, uh, negocieri uh, de APE-uri în acest sens. Iată de ce sprijinim aderarea la OMC. Aș putea să spun la mul- mai multe, dar prefer să mă opresc aici și să dau cuvântul domnilor și domnilor deputați pentru întrebări. Vă mulțumesc! Credeam că vorbiți despre comerț, nu turism, spune domnul președinte. Dar, haideți să luăm lucrurile la un loc, de ce nu? Bun, deschidem acum dezbaterea. Peter Stasne are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat uh, cu atenție prezentarea, dar aș vrea să știu dacă se făcea referire la Algeria sau Nigeria. Aș vrea să întreb și eu care este numărul de membri actual la OMC. Bert Langen. Mulțumesc. Uh, are... Eu cred, în momentul în care aderă noi uh, țări la OMC, putem să spunem că lucrurile merg bine, dar cadrul uh, reglementativ pentru comerț este un și cadrul uh, reglementativ pentru comerț este un bun. Este bine că se implică Rusia, China și alte țări, chiar dacă mai sunt probleme, cum ar fi cele pe care le-a menționat Comisia. Este foarte bine să se implice, să adere la OMC. Am o întrebare. Care este potențial, după părerea dumneavoastră, potențialul aderării acestor țări, Rusia, China și altor țări? Ați spus că unele dintre țările mai mici au relații speciale cu țările mai mari. Acest lucru va da o nouă dinamică Organizației Mondiale a Comerțului sau, sau un număr mai mare de membri va bloca procesul negocierilor de la Doha, de pildă. Intervenție fără microfon din partea președintelui. O întrebare privitoare la Ucraina. Am înțeles că că Ucraina este din nou în evidență, ridicând obiecții la aderarea Yemenului și um, a Laos și uh, cu Montenegru. Ce fac? Sunt scandalagii la OMC? Și o întrebare mai uh, generală. Bineînțeles, e foarte bine că OMC-ul devine din ce în ce mai mult o organizație cu caracter universal. Fiindcă acest lucru înseamnă că și regulile comerciale devin universale. Dar aș dori să cer părerea Comisiei în ceea ce privește următorul fapt. În ce măsură și ce impact va avea în numărul crescut de membri asupra activității și capacității de obținere a rezultatelor, de obținere a rezultatelor a OMC-ului, precum și competențele de supraveghere și de soluționare a litigilor. Ce părere aveți dumneavoastră? Ce părere are Comisia despre aceste evoluții? ce impact vor avea, va avea creșterea numărului de membri asupra capacității uh, OMC-ului de a-și asuma competențele. Aveți cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și stimaților deputați pentru întrebările foarte interesante pe care le-au adresat. O să răspund în ordine în care au fost puse întrebările. Am vorbit despre Algeria. Nigeria este deja membra OMC. Algeria este cea care are un rol mai ciudat în OMC, au fost membru GATT, au făcut parte din, uh, au fost parte la negocierile pentru OMC și uh, în cele din urmă nu au semnat la OMC. Deci sunt în continuare într-un uh, proces de aderere, dar din păcate modul în care este organizată economia nu a permis acestei țări să adere la OMC și, sincer, interesul politic al țării încă nu a fost demonstrat pentru această aderare vorbim despre 133 de membri în acest uh, moment, uh, dar când Rusia, Samoa și Muntenegru vor adera, vom ajunge la 256. În ceea ce privește numărul uh, crescut, domnul președinte a pus două întrebări și un deputat dacă aceasta este o problemă sau o ocazie de care putem profita. Răspunsul meu este că este o oportunitate și nu doar atât, ci crește legitimitatea acestei organizații care este o organizație în care fiecare are un cuvânt de spus, spre deosebire de alte organizații uh, în care oricine poate distruge consensul. Deci, în general, cred că este important să avem cât mai mulți membri. În ceea ce privește problemele pe care le-ar putea cauza acest lucru, progresul pe marginea agendei de la Doha nu este o problemă legată de numărul de membri, din punctul meu de vedere. Motivul pentru care nu am uh, închis agenda de la Doha nu este uh, faptul că avem uh, membri noi, ci se datorează celor două mari puteri economice mondiale, și anume China și Statele Unite. Nu vreau să subestimăm impactul pe care Rusia îl poate avea, pentru că Rusia intră în BRICS, um, chiar în OMC, pe partea de comerț. Și uh, în urmă cu câteva zile a avut loc o reuniune la nivel înalt uh, uh, AG20 și um, Rusia s-a alăturat Braziliei și Chinei nu putem anticipa care vor fi rezultatele. Uh, Rusia a aderat ca membru dezvoltat la OMC și asta înseamnă că au o poziție diferită față de Brazilia și China, care sunt în curs de dezvoltare, dar pentru a vă da un exemplu de un posibil domeniu de negociere, după cum știți, avem niște negocieri pentru facilitarea comerțului și în uh, agenda de la Doha și uh, Rusia se opune solicitărilor noastre de a aplica regulile de tranzit și pentru conducte. Rusia are o uh, organizație vamală care este interesată mai degrabă de strângerea de taxe uh, și nu de facilitarea comerțului și va trebui să existe niște ajut, ajustări în urma aderării care ar trebui să fie luate în calcul, dar prezența Rusiei în OMC obli cu obligațiile uh, care îi revin este într-adevăr un lucru pozitiv. Așa cum a spus și domnul președinte, Uh, acest lucru va avea un efect asupra activităților de rezolvare a disputelor, pentru că Rusia va deveni un utilizator activ, ca toți uh, marii uh, membri ai OMC, al acestui mecanism de rezolvare alternativă a disputelor, atât în ofensivă cât și în defensivă. Deci, cred că echilibrul între cost și beneficii este în favoarea beneficiilor și suntem pe deplin conștienți de provocările suplimentare pe care sistemul va trebui să le înfrunte, în special în anumite domenii, cum ar fi guvernanța globală, și analizăm situația și, bineînțeles, vom reveni pentru a discuta aceste aspecte la această comisie oricând considerați că este necesar. Ucraina a creat deja probleme imediat după aderarea sa cu Muntenegrul și, așa cum ați spus, și anul trecut cu Samoa. În mod clar, aceasta este o poziție politică a Ucrainei care spune că a plătit destui bani pentru a intra în OMC și acum uh, solicită foarte multe și din partea celorlalți Uneori suntem uh, nedumeriți de, de nivelul de angajare pe care îl solicită din partea țărilor mai puțin dezvoltate, dar oricum la Geneva are loc un proces în curte de rulare, de a pune presiune nu doar bilateral, ci și ca OMC asupra Ucrainei în cadrul uh, subcomisiei privind uh, țările cele mai puțin dezvoltate am avut uh, președintele grupului uh, de lucru pentru Laos, președintele grupului de lucru pentru Yemen, au stat de vorbă cu negociatorul din Ucraina pentru a încerca să rezolve situația. această presiune ar putea să ducă la un rezultat, cam asta ar fi uh, estimările noastre inițiale, dar, după cum am spus, negocierile sunt în curs de derulare pentru liniile de orientare pentru țările cele mai puțin dezvoltate. Și în ceea ce privește uh, accesul pe piață al acestor uh, țări, uh, bineînțeles, uh, liniile directoare ne vor ajuta, dar Ucraina, într-adevăr, a pus câteva probleme în primii săi ani după aderare. Mulțumesc, domnule președinte. Din moment ce mai avem 10 minute la dispoziție pentru întrebări, o să profităm de prezența comisiei și o să vă întreb dacă aveți întrebări de pus, dar se pare că nu e cazul, așa încât mulțumesc comisiei pentru această prezentare foarte instructivă a situației și suspendăm un pic ședința pentru uh, următorul pas este uh, votul care este programat la ora 10 fix. Deci luăm o pauză de 10 minute.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 Începem cu votul pentru o decizie procedurală care în conformitate cu decizia de ieri de la reuniunea coordonatorilor se ocupă de regulamentul pentru preferințele excepționale pentru Pakistan. După cum știți, anul trecut am uh, votat un raport INTA în plen, dar procedura a fost suspendată. Între timp, s-a acordat o excepție la OMC și Comisia a solicitat Parlamentului să reia procedura de la etapa unde se afla anul trecut. Și ieri coordonatorii au decis să reia procedura modificând decizia anterioară în acest sens și să solicite plenului un mandat pentru a demara negocierile cu Consiliul și cu Comisia pentru a avea un acord la prima lectură pe acest dosar. În al doilea rând, până atunci, uh, începem uh, negocierile neoficiale cu celelalte instituții, fără a aduce atingere deciziei luate de plen. Deci, asta s-a asta trebuie să voteze Comisia, să susțină această decizie de consens luată de coordonatori. Deci votăm două lucruri care au legătură unele cu altele. În primul rând, solicităm plenului să reia procedura pe acest uh, dosar de la punctul unde a rămas și să acorde mandat in, uh, Comisiei INTA pentru a avea uh, Uh, pentru a demara negocierile cu instituțiile pentru a ajunge la un acord în prima lectură și apoi să avem uh, negocieri uh, informale cu Consiliul până la plen. Deci avem un vot electronic, votul este deschis. And the vote is? The vote is closed. Votul s-a închis. The vote is closed. S-a închis votul și s-a adoptat cu 19 voturi pentru, 2 voturi împotrivă. Plus al meu. Eu n-am uh, cardul de vot, cartela de vot, dar am votat pentru, firește. Așa încât solicit uh, președintelui să pună pe, pe ordinea de zi a următorului plen această rezoluție pentru a merge mai departe și sunt uh, mandatat ca raportor pe acest uh, dosar împreună cu raportorii din umbră pentru a demara negocierile informale cu Consiliul. Probabil știți, Consiliul a ajuns la un compromis cu statele membre Deci cred că s-a creat uh, atmosfera pentru un posibil compromis între noi și Consiliu. Acum o întrebare oral cu uh, solicitarea de răspuns oral adresată Comisiei. Este un text comun propus de Bernd Lange și Mario David. Textul îl regăsiți în dosarele dumneavoastră. Deci trebuie să votăm această întrebare cu solicitarea de răspuns oral. S-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. În 21 de voturi pentru și un vot împotrivă. Vă mulțumim și felicitări autorilor acestei întrebări cu solicitarea de răspuns oral. Trecem acum la proiectul de raport în ceea ce privește regulamentul care stabilește dispoziții generale privind acordarea de asistență macrofinanciară țărilor terțe. Este un dosar legislativ. Noi suntem Comisia de Fond și raportorul este Metin Kazak. Să votăm deci raportul Kazak, începând firește cu amendamentele. Amendamentul 1. S-a deschis votul. Nu. Este vot deschis. Deci, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 19. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 67. 67. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 68. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentele 24 și 71 pentru împotriva abțineri se adoptă. 72. Ah, Amendamentul 72 pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 73 pentru. 73. Paul Murphy. A lui Paul Murphy. nu apare pe lista de vot a socialiștilor, dar este pe lista de vot a comisiei. Eu l-am pe amândouă. Deci pot să vă spun că se regăsește pe lista de vot a comisiei, dar nu și pe cea a socialiștilor. Deci nu e o problemă a comisiei. Să trecem deci mai departe. Are we voting or not, Chairman? Doamna președinte, votăm sau nu? Ok, let's move on. Bun, să trecem mai departe. Votăm amendamentul 73 al lui Paul Murphy pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Afet 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29. Al raportorului. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, pentru împotriva abține se adoptă. Number 8 in favor. Afet, ă, afect 8, mă scuzați. Ă, pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 2. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 78 pentru, împotriva, abțineri. 78. Paul Murphy. Repetăm votul. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Afet 10 pentru, afet 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm, s-a deschis votul. Eu votez împotrivă. S-a închis votul. Se adoptă. Îmi pare rău să spun, dar e adoptat. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Afet 11. Nu. Devine caduc. Amendamentul 36. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la 38. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Afet 13. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 86. Pentru, 86. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, nu? Să verificăm. 86. S-a deschis votul. 86. The vote is open. 86 s-a deschis votul. S-a închis votul și s-a adoptat. Afet 14. Pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 87. Pentru împotriva abțineri se respinge. AFE 15 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 88, amendamentul 88 pentru, împotriva abțineri, se respinge. AFE 16 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Afet 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Afet 18 pentru, împotrivă, abțineri. Afet 18. Verificăm electronic, s-a deschis vot. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 42. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 90. Pentru, împotriva, abțineri. N-ai 19 sau 90? Nu, 19 a devenit caduc. Deci, 90. Deci, repetăm votul. Amendamentul 90 al lui Paul Murphy pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 43 pentru împotriva abțineri se adoptă. 91 pentru împotriva abțineri se respinge. AF 20 pentru împotriva abțineri se respinge. Verificarea electronică AF 20 s-a deschis votul. And vote is closed. S-a închis votul. Se respinge, deși eu am votat pentru. Da, tot s-a respins. Uh, we are voting AFET uh, 21. 21. 21 in favor. AFET 21 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 4. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 45. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 46. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Afer 22. Pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 92. Pentru, împotrivă, abțineri să respinge. AP23 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. AP23, s-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. What did you do? <laughs> It is rejected. Afet. S-a respins. Afet 24. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot separat pe articolul 14, alineatul 3 al raportorului, firește. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 49. Amendament oral din partea raportorului. Nu sunt obiecții la amendamentul oral. Textul se regăsește în dosar. Deci votăm amendamentul 49. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendment 50 and 26. In... Amendamentele 50 și 26 pentru împotriva abțineri se adoptă. Anexele. Amendamentul 51 pentru împotriva abțineri se adoptă.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 S-a închis votul. Și se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 59 pentru, împotriva abțineri se respinge. 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. AFET 3 pentru, împotriva abțineri. AFET 3 n-a devenit caduc. Pentru, împotriva abțineri se respinge. AFET 4 pentru, împotriva abțineri se respinge. Verificare AFET 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și eu votez împotrivă. S-a adoptat. Amendamentul 11. Amendamentul oral. Nu sunt obiecții. Să votăm. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 61 pentru, împotriva abțineri se respinge. 62 pentru, împotriva abțineri se respinge. 12. N-a devenit caduc? Nu. 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru împotriva abțineri se adoptă, 63 pentru împotriva abțineri se respinge, 14 pentru împotriva abțineri se adoptă, afet devine caduc, 64 pentru, nu, devine caduc, 15 pentru împotriva abțineri se adoptă, 16 și 65. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 66 pentru, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Votul final. Asupra propunerii modificate s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 20 de voturi pentru, 1 împotrivă și 2 abțineri. Și să decidem ce facem. Să votăm pe proiectul de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 de voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri. Ce facem acum? Ori mergem în plen pentru a obține voturile, sau demarăm imediat negocierile informale? Care este propunerea raportorului? To take all... Da, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și tuturor raportorilor din umbră și grupurilor politice pentru uh, că au susținut ideea generală a acestui raport și vreau să vă rog uh, frumos să-mi dați autorizația de a merge la trialogul, uh, negocierile pentru trialogul informal pentru a ajunge la un compromis acceptabil înainte de votul în plenară. Eu personal sunt tot mai mult împotriva începerii negocierilor cu Consiliul până nu avem un vot formal în plenară și o discuție politică cu privire la comis- poziția Comisiei în plenară. Cred că sărim uh, peste un pas important al procedurii legislative. Deci voi vota împotriva propunerii dumneavoastră. Pun această propunere la vot, dar cred că nu ar trebui să modificăm uh, modul în care tratăm uh, procedurile legislative. Ar trebui să solicităm introducerea acest punct pe ordinea de zi a plenarei cât mai repede cu putință, astfel încât să avem trei luni între votul nostru de aici și votul din plenară. Dacă putem ajunge la acest obiectiv, adică să avem o discuție rapidă și un vot rapid în plenară, eu aș vota cu siguranță pentru a nu ne uh, angaja în negocieri fără un mandat de la plenară, fără a avea posibilitatea de discuție și posibilitatea ca grupurile politice să depună amendamente în plenară. Pentru că tindem să uităm că grupurile politice au dreptul și autoritatea de a depune alte amendamente în plenară. Și atunci, dacă mergem la negocierile în trialog pe baza ceea ce am votat noi, există posibilitatea să um, nu fim luați în considerare de plenară care va vota alte amendamente și atunci mandatul nostru s-ar schimba. Uh, eu supun propunerea noastră la vot, eu votez împotrivă și de acum încolo voi insista să mergem mai întâi în plenară, să obținem mandat să lăsăm grupurile politice să depună amendamente dacă vor acest lucru, să avem o dezbatere politică și doar după aceea, fără să votăm rezoluția legislativă în plenară, desigur, ci să fie doar un acord la primă lectură. Dar această idee de a trece direct din comisie în negocieri cu Consiliul nu este, după părerea mea, o abordare corectă. Acestea fiind spuse, supun la vot propunerea raportorului de a începe imediat negocierile informale cu Consiliul. E vorba de un e vot electronic și am deschis votul. I'll vote against. I'll count my... Eu votez împotrivă și o să, le, uh, o să număr și votul meu peste celelalte și s-a închis votul și se respinge. Ianic Jadot. Ianic Jadot. Uh, domnule președinte, v-ați exprimat părerea cu privire la această procedură și cred că este oportună o dez- adevărată dezbatere pe acest subiect, pentru că în anumite dosare poate fi foarte interesant să începem rapid negocierile cu Consiliul. Uh, cred că uh, ați făcut foarte bine și aveți un punct de vedere legitim pe care ați făcut foarte bine că l-ați exprimat, dar cred că ar trebui să avem o dezbatere pentru ca fiecare să ne exprimăm punctul de vedere. Nu cred că este o soluție definitivă. În multe comitete există poziții diferite și, din nou, cu Uh, uneori uh, e bine ca uh, să mergem imediat în primă lectură, la altele e bine să intrăm imediat în negocieri cu Consiliul, deci este oportună o dezbatere structurată pe acest subiect. Vă mulțumesc. Președintele, sunt de acord cu dumneavoastră, ar fi foarte utilă o discuție pe acest subiect, deși am mai dezbătut și în trecut problema și sigur că aș fi dat cuvântul oricui l-ar fi cerut. Pavel Zalewski. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred, într-adevăr, că ar putea să existe dosare unde ar fi bine să mergem direct la negocierile cu Comisia. Însă, acestea trebuie considerate excepții. cred că, uh, în general, avem nevoie de un mandat mai puternic din partea plenarei, pentru că atunci poziția negocierile cu Comisia ar fi și ea una mai puternică. În acest context, sunt de acord ca în unele cazuri să se facă excepții. Dar așa ar trebui să fie situația, să fie doar excepții, nu invers. Um, mulțumesc. Da, vreau să-i spun uh, colegului Jadot că toată lumea poate să-și exprime părerea votând pentru sau împotrivă. Nu e nevoie de o dezbatere și să pierdem timp pe acest subiect. Putem spune da sau nu. El probabil a spus da, noi am fost împotriva propunerii uh, domnului Kazak pentru același dosar. Și în trecut, vom face, în viitor, vom face același lucru. Vom vota în comisie, da sau nu. Președintele, în regulă, am luat uh, decizia, poate vom introduce pe ordinea de zi o discuție generală pe acel sub, acest subiect. Sigur, orice regulă are excepții și atunci putem vota altfel în cazurile deosebite, dar din experiența mea, um, în urma um, de prezidarea diverselor uh, trialoguri, uh, eu cred că poziția noastră este mai solidă după ce avem mandatul de la plenară. Este concluzia pe care o pot uh, trage din experiența mea și, după cum știți, sunt foarte um, dornic să particip la toate negocierile după ce uh, raportorul are acest mandat. Dar atât ca raportor cât și observator în diverse dosare, pot să vă spun cu siguranță că vom avea o poziție mai solidă cu votul din plenar. Ce am putea și ar trebui să facem este să nu permitem ca după votul din comisie să mai așteptăm încă două luni pentru votul din plenară. Asta ar trebui să schimbăm după votul din comisie, avem dreptul la un vot în plenară cât mai repede cu putință. Dați-mi așadar voie să încerc să-l conving pe președinte și, pe, și să conving uh, pe cei din conferința președinților și pe secretarul general al Parlamentului să schimbe procedura și practicile astfel încât să nu mai treacă atât de mult timp între votul nostru în comisie și votul în plenară. Acestea fiind spuse, haideți să mergem mai departe la votul în plenară cu acest dosar. Second vote is on the report by Al doilea vot este uh, pentru raportul uh, Josefei Andres privind dimensiunea externă a politicii comune în domeniul pescuitului. Este un aviz pentru Comisia PEș, comisia responsabilă pe fond. Și haideți să votăm amendamentele. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respingem. Alineatul 2, amendamentul 3, vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4. Vreți să verificăm? verificăm partea a doua, amendamentul 3. S-a deschis votul. Partea a doua, amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Iar eu votez împotrivă. Și s-a respins, pentru că eu am anunțat că voi vota împotrivă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptăm. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul 8. S-a deschis votul. Eu votez împotrivă. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și votul final. Pentru proiectul de aviz s-a deschis votul. S-a închis votul, eu votez pentru și se adoptă cu 16 voturi pentru și 3 abțineri. Felicitări Josefei Andres. Am uh, încheiat uh, repriza de vot de astăzi și trecem mai departe la punctul 30.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 let's, uh, folks, let's settle down. Dragi colegi, haideți să ne liniștim, vă rog să fiți atenți. Could you stop your conversations? Vă rog să întrerupeți conversațiile și să luați loc. Repet, nu îmi place să văd oameni stând în picioare în sală. Urmează un schimb de opinii cu ambasadorul Japoniei în Uniunea Europeană, domnul Kojiro Shiojiri. Îi dorim un călduros bun venit atât lui cât și echipei dumnealui. Desigur, în urma um, catastrofei care s-a produs în uh, Japonia, dați-mi voie să îmi uh, exprim admirația pentru felul în care ați uh, făcut față acestui dezastru. Reconstrucția din Japonia, pentru cei care cunosc uh, Japonia și au fost acolo după tsunami și cu tremur, știu că a presupus un efort imens al întregii națiuni, nu doar al guvernului și al celor direct afectați de dezastru și vă asigur despre acest lucru pentru că eu am fost acolo. Este vorba de un angajament național al întregului popor japonez și uh, poporul japonez știe cât de dedicată a fost Uniunea Europeană în um, uh, oferirea de solidaritate și sprijin guvernului și poporului japonez. Încă o dată, un călduros bun venit în comisia noastră. Este o vizită oportună pentru că înțelegem că exercițiul de scoping uh, lansat pentru um, a evalua dacă s-au îndeplinit condițiile de începere a negocierilor pentru un viitor acord între Uniunea Europeană și Japonia sunt avansate și ar putea fi încheiate, sperăm noi, în viitorul cât de apropiat. Prin urmare, am dorit să știm care este opinia și poziția dumneavoastră cu privire la acest subiect și totodată cu privire la uh, întregul aspect al relațiilor economice și comerciale între Uniunea Europeană și Japonia. Vă dau cuvântul cu mare plăcere și vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru cuvintele foarte amabile. Domnule președinte, distinși uh, membrii ai acestei comisiei, mai întâi vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să am acest schimb de opinii cu dumneavoastră cu privire la relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și Japonia, cel mai probabil una dintre cele mai importante relații în economia globală. După cum probabil știți, uh, în clădirea acestui Parlament se pregătește o expoziție numită Chizna, Solidaritate în reconstrucție, la un an după marele cutremur din estul Japoniei. Nu vom uita solidaritatea pe care poporul european a arătat-o catastrofei naturale fără precedent care a lovit Japonia. Dați-mi voie să profit de ocazie pentru a-mi exprima încă o dată recunoștința profundă tuturor pentru uh, voi toți. Europa se luptă pentru a depăși criza datoriei suverane și în această criză Europa, uh, Japonia a uh, participat arătându-și solidaritatea. Iar săptămâna trecută a anunțat uh, contribuția creșterea contribuției la IMF în valoare, la FMI în valoare de 60 de miliarde de dolari și a încurajat și pe alții să uh, ni se alăture. Japonia se luptă să-și depășească și propriile provocări, dar ne dorim, sincer, să stăm alături de Europa în vremuri grele, la fel cum și Europa a stat alături de poporul japonez. După dezastru, am învățat cât de important este ca lucrurile să progreseze, oricât de dificilă și de crudă ar putea fi situația actuală. Am am ales calea de a deschide Europa, uh, Japonia pentru reconstrucție și de a uh, aduce investiții din afara Japoniei. Acum suntem în procesul de consultare pentru acordul uh, de parteneriat economic și încercăm să lansăm și acordul de parteneriat economic Japonia-UE, Corea și Japonia-UE aceste eforturi sunt uh, în conformitate cu recunoașterea pe care dumneavoastră ați arătat-o în raportul din iunie 2011 cu privire la o nouă politică comercială pentru Europa în cadrul strategiei Europa 2020. Acest raport spune clar că deschiderea comerțului duce la o mai mare productivitate, contribuie la creșterea competitivității, și aduce beneficii semnificative pentru consumatori. Ceea ce vrem noi să realizăm prin acordul de parteneriat economic este în deplină concordanță cu elementele menționate în raportul dumneavoastră. Astăzi vreau să reafirm obiectivele și hotărârea noastră de a încheia un Uh, APE ambițios între Uniunea Europeană și Japonia. Obiectivele noastre în, uh, prin încheierea acestui acord se referă la revigorarea reciprocă a economiilor noastre. Decizia cabinetului nostru cu privire la politica de bază în domeniul acordului de parteneriat comprehensiv a spus clar că Japonia este hotărâtă să deschidă granițele, uh, fiind pionierul unui nou viitor prin promovarea unor uh, parteneriate economice la nivel înalt. Atât Japonia cât și Uniunea Europeană se confruntă cu două provocări majore, consolidarea fiscală și creșterea economică. Trebuie să avem ca obiectiv o creștere masivă prin dezvoltarea comerțului și a investițiilor. În al doilea rând, trebuie să reacționăm la noul dinamism economic și să fim lideri împreună în stabilirea regulilor la nivel global. Rețeaua um, dintre Japonia și statele din uh, Orientul îndepărtat și parteneriatele regionale economice fac din Japonia un partener strategic ideal pentru mediul economic european. În urmărirea acestor două obiective, trebuie să realizăm reconstrucția economiilor noastre, care trebuie să fie mai inovatoare, mai competitive și mai durabile. În al treilea rând, trebuie să ținem întotdeauna seama de faptul că atât Uniunea uh, Europeană cât și Japonia au fost lideri responsa- globali responsabili în această și vor fi în continuare în această lume în continuare schimbare. Uh, în cadrul agendei de la Doha, Uniunea Europeană și Japonia ar trebui să fie lideri pentru alte state și să dea exemplu încheind acorduri uh, la, economice la nivel înalt uh, care să-i angajeze pe ambii lideri uh, economici globali. Pentru a atinge aceste obiective uh, principale, Japonia a fost și va continua să fie puternic angajată în reforme instituționale și de reglementare ca parte din propria noastră agendă pentru creștere. Uh, acest lucru a fost uh, repetat de mai multe ori de uh, prim-ministrul Noda cu privire la unitatea de revitalizare din 2009. Acesta este principalul vehicul al reformelor noastre în domeniul reglementării. Președintele acestei unități este chiar domnul prim-ministru Noda. Liderii ambelor părți s-au întâlnit de curând la Tokyo la masa rotundă Japonia-UE pentru uh, probleme um, economice și au solicitat accelerarea lucrărilor pentru lansarea uh, acord, negocierilor privind ape uh, și uh, a exercițiului de scoping. În exercițiul de scoping actual, ținând seama de această recomandare, se vorbește despre domeniul de aplicare și de ambițiile uh, cu care se pleacă la negocieri. Ne apropiem de finalizarea acestor lucrări acum și considerăm că bunele exerciții de scoping vor face aceste um, negocieri, uh, ca aceste negocieri să fie foarte fructuoase. Deși negocierile sunt pe cale să înceapă, noi ne-am demonstrat deja capacitatea de a aborda problemele de reglementare uh, care interesează atât de mult Uniunea Europeană. Uniunea, unitatea pe care am menționat-o deja, cea unitate de revitalizare guvernamentală, își asumă sarcinile conform solicitărilor specifice ale Uniunii Europene, considerând că va contribui la revitalizarea Japoniei. Uh, dezbaterile din această unitate au dus deja la măsuri concrete în Japonia într-o serie de sectoare, precum serviciile uh, auto, aditivii alimentari și așa mai departe. În raportul interimar din 13 aprilie, uh, instituția a prezentat și propuneri uh, de reformă la automobile, echipamente radio, uh, echipamente medicale, produse farmaceutice și aditivi alimentari. De asemenea, s-au înregistrat progrese la alimentele um, organice, uh, echipamentele de siguranță de pe autovehicule și produsele de asigurări. În ceea ce privesc uh, achizițiile publice, uh, am creat un website în limba engleză care oferă informații chiar mai mult decât solicitările OMC. Um, Intenționăm ca pe viitor să adresăm, să abordăm în mod proactiv și măsurile netarifare și să Uh, continuăm uh, în direcție la fel de ambițioasă. Anul trecut, uh, dialogurile economice între agenții economici japonezi și Uniunea Europeană au fost utile atât pentru Japonia cât și pentru Uniunea Europeană. Iar discuțiile dintre asociațiile uh, omologe cu privire în industria auto și informa- tehnologia informației cu privire la uh, echipamente medicale, de asemenea, și uh, farmaceutice, uh, s-au creat dialoguri între uh, reprezentanții industriilor din uh, ambele uh, părți. Și aceste dialoguri nu au contribuit doar la uh, consolidarea relațiilor economice, ci și la găsirea, uh, la identificarea problemelor cu care se confruntă agenții economici. Uh, Uh, s-au stabilit uh, o serie de rezultate care au fost incluse în exercițiul de scoping și este inutil să spun că vor fi, ținute în, um, vor fi avute în considerare în exercițiile de negociere. Dorința este de a crea un mediu economic mai bun atât pentru japonezi cât și pentru um, cetățenii europeni. Un uh, acord de parteneriat economic între Uniunea Europeană și Japonia va oferi uh, oportunități de export către, uh, de bunuri și servicii către Japonia. Acum 30 de ani, ca tânăr diplomat, am lucrat la misiunea Japoniei uh, la uh, comunitatea comunitățile europene, cum se numeau atunci. Și existau probleme în domeniul uh, comerțului, probleme grave, mai ales în sectorul uh, electronic, în sectorul auto. Uh, și se sublinea adesea faptul că ar fi necesar să se consolideze relațiile dintre Japonia și Europa. După 30 de ani, mă întorc la Bruxelles ca ambasador al Japoniei în Uniunea Europeană. Misiunea mea aici este să îmbunătățesc relațiile dintre noi la un, și să le aduc la un nivel um, potrivit pentru doi lideri mondiali. Cred că încheierea acordului de parteneriat economic este metoda cea mai bună posibilă pentru atingerea acestui obiectiv. Trebuie să profităm de această ocazie și nu să o lăsăm să treacă. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador. Well, let's open the... Haideți să deschidem dezbaterea. După cum știți, am uh, hotărât acum câteva luni ca în această comisie să înființăm grupuri uh, permanente pentru partenerii noștri comerciali, cei mai importanți, printre care, bineînțeles, și Japonia. Raportorul uh, este Metin Kazak de la grupul ALDE pentru grupul cu Japonia, care îi dau cuvântul pentru a deschide dezbaterea. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, excelențele dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru prezență și pentru prezentare. Mă bucur foarte mult uh, că sunteți angajați pe deplin în a obține rezultatele dorite reciproc în ceea ce privește începerea negocierilor acordului de liber schimb între Japonia și Uniunea Europeană și în ceea ce privește exercițiul de scoping în desfășurare. Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind relațiile comerciale între UE și Japonia pe data de 4 mai anul trecut, poate vă amintiți. După adoptarea acestei eh, rezoluții, la summitul UE-Japonia s-a hotărât începerea negocierilor pentru un acord european de liber schimb uh, aprofundat și cuprinzător și acest exercițiu de scoping, așa numitul exercițiu de scoping, a fost lansat. Printr-o rezoluție, Parlamentul European s-a manifestat pentru lansarea negocierilor pentru acordul european de liber schimb Europa-Japonia și eu sunt pentru această poziție. Din capul locului Parlamentul European a spus că Japonia trebuie să-și asume angajamente serioase pentru înlăturarea tarifelor, uh, barierelor netarifare, precum și deschiderea achizițiilor publice japoneze înainte de lansarea negocierilor. Comerțul UE-Japonia este mai scăzut decât uh, cu alți parteneri ai noștri. În conformitate cu, în conformitate cu studiul economic uh, de la Institutul din Copenhaga, acest lucru se datorează, este cauzat de efectele negative ale barierelor netarifare impuse de Japonia. Iată de ce m-a dezamăgit faptul că exercițiul de scoping nu a putut fi finalizat în luna martie din cauza unor probleme restante în ceea ce privește indicațiile geografice, precum și și uh, achizițiile publice. Parlamentul European își va face cunoscută poziția în luna iunie printr-o rezoluție, dacă în luna mai, așa cum sperăm, exercițiul uh, de scoping va fi încununat cu succes. Vom sprijini lansarea unui um, acord de liber schimb cu Japonia numai dacă se înregistrează progres la exercițiul de scoping în ceea ce privește achizițiile publice și NTBs. Uniunea Europeană trebuie să să primească ceva pentru a reduce tarifele la automobile și produse electronice. Avem nevoie să fim uh, asigurați că nu se vor crea noi bariere tarifare în Japonia. Iar în cele din urmă, Japonia trebuie să-și asume angajamente în ceea ce privește uh, protejarea indicațiilor geografice. Sunt convins că există potențialul de a ajunge la o situație în care ambele părți să aibă de câștigat și sunt cu totul convins că acest acord de liber schimb este cea mai bună metodă de a impulsiona economia atât la nivel european cât și japonez. Dar Reiterez faptul că avem nevoie de rezultate convingătoare în ceea ce privește barierele netarifare în calea comerțului înainte de a putea începe negocierile. Deci sper din tot sufletul că se va întâmpla acest lucru în luna mai și că vom putea să avem rezultate mulțumitoare pentru a putea avea o poziție mult mai puternică și pentru a ne elimina îngrijorările. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Ceilalți membri ai uh, grupului de monitorizare sunt raportori din umbră de la celelalte grupuri politice. O să dau cuvântul domnului Iaroslav Valensa de la PP. Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să spun foarte multe, dar consider că dezamăgirea este un cuvânt cheie, fiindcă iată a mai trecut un an și încă nu avem foarte multe rezultate cu care să ne mândrim. Sperăm că până la sfârșitul lunii mai exercițiul de scoping ne va da o foaie de parcurs clară în ceea ce privește faptul că mai trebuie depășite unele bariere, bariere netarifare, și aceste aspecte pe care le discutăm din martie anul trecut sunt de părere că dacă nu înțelegem exact ce încercăm să obținem prin aceste negocieri și discuții, vom uh, mai pierde încă un an și uh, nu vom fi avansat deloc. Sper că până la finele lunii mai să primim mai multe răspunsuri și să avem mai multe răspunsuri decât întrebări. Deci uh, să nu mai stea lucrurile ca acum. Și eu sunt membru a acestui grup de monitorizare, ca raportor din umbră de la grupul socialiștilor și democraților. Dați-mi voie să vă spun că eu nu sunt dezamăgit. În primul rând, nu sunt dezamăgit de întârzierile înregistrate în exercițiul de scoping, fiindcă știam din capul locului că nu va fi ușor. Știm cât de mult își dorește Comisia Europeană și Uniunea Europeană să primească garanții rezonabile în ceea ce privește angajamentele, capacitatea de a se angaja a părții japoneze în ceea ce privește eliminarea barierelor non-tarif, netarifare. Eu m-am deplasat în, Japo- în Japonia de două ori și am uh, studiat cu atenție situația de acolo. Știu foarte bine cât de multe obstacole trebuie să fie depășite în Japonia pentru a rezolva această problemă. Cred, deci, că aceste chestiuni nu sunt ușoare deloc uh, care, și necesită timp, precum și voință politică. Cred că există voință politică în Japonia, dar uh, provocările sunt uh, destul de mari încât să necesite mult timp și uh, eforturi neprecupețite. Sper că până la urmă se va ajunge la un rezultat mulțumitor în ceea ce privește exercițiul de scoping, dar în egală măsură înțeleg foarte bine de ce lucrurile nu s-au desfășurat atât de grabnic uh, cum s-au așteptat unii. Iată de ce cred că este mai bine să dăm posibilitatea ambelor părți să examineze situația pentru a vedea dacă există posibilitatea să se lanseze negocieri oficiale. Am uh, fost întotdeauna de părere că dacă se demarează negocierile fără să, se fi fost, să fi fost întrunite condițiile necesare pentru succesul acestora, negocierile sunt sortite pieirii. Eu uh, vă spun deci că trebuie să creăm uh, condițiile propice pentru succesul negocierilor, astfel încât atunci uh, când le Uh, începem negocierile să aibă toate șansele să fie încununate cu succes. Um, I understand that on Japanese side they are not... Înțeleg că de partea japoneză Nu este vorba doar de probabilitatea negocierilor aprofundate privind acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător. În egală măsură, partea japoneză s-a implicat în ceea ce privește parteneriatul transpacific, ceea ce reprezintă o provocare foarte mare pentru Japonia. un uh, uh șoc de liberalizare comercială pentru economia japoneză. Deci înțeleg foarte bine că trebuie să mai aștepte și să vadă, dat fiind aceste două angajamente, în ce măsură pot să se ridice la înălțimea amândurora. Acestea fiind spuse, haideți să uh, nu uităm că uh, E nevoie ca ambii participanți ai acordului să dea dovadă de bunăvoință întotdeauna și același lucru se aplică și acordurilor comerciale, dar lucrurile sunt pe calea cea bună, uh, nu am, regist- nu am ajuns într-o situație de blocaj până acum, lucrurile se mișcă, chiar dacă încet, și mai, mai apoi voi da cuvântul și comisie pentru a vedea care este părerea sa pe marginea acestui, do- acestui domeniu. Comisia are nevoie de sprijinul Parlamentului aici și, bineînțeles, trebuie să înțelegem exact care este poziția Comisie. În ceea ce privește relațiile comerciale, trebuie să le arătăm interlocutorilor noștri că suntem uniți la nivel politic. Până acum am reușit să facem acest lucru. Rezoluția Parlamentului spune lucrurile foarte clar și cred că Comisia este mulțumită de situația existentă. Bun, mai departe. Reprezentantul ECR la grupul de monitorizare. Mulțumesc, domnule președinte, excelență dumneavoastră, domnule ambasador. Fără îndoială, acest acord este în interesul ambelor părți. Eu împărtășesc uh, atât îngrijorările cât și speranțele exprimate de colegii noștri, de domnul Cazac și domnul Valens în ceea ce privește uh, starea negocierilor. Dacă îmi permiteți, aș dori să mă refer la un aspect delicat care face parte din discuțiile noastre. Este vorba de domeniul achizițiilor publice. Mai precis, este vorba des, despre domeniul feroviar și aviatic. Cu toții știm că mediul de afaceri european dorește să penetreze aceste domenii și să poată concura în aceste sectoare, astfel încât că am dorit să ni se indice din partea japonezilor care este situația la ora actuală și care sunt evoluțiile la care ne putem aștepta pe viitor. Ar fi, într-adevăr, foarte folositor pentru noi să avem o imagine mai clară a situației să vedem cât de departe și cât uh, de repede ne putem mișca uh, în ceea ce privește acest subiect delicat, dar încă o dată vă spun că eu nu vreau să fiu deznădăjduit, ci vreau să fiu plin de nădejde în ceea ce privește viitorul uh, apropiat al negocierilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Bert Lange are cuvântul de la S și D. Mulțumesc, domnule președinte! Vă mulțumesc, domnule ambasador, pentru prezență. Vă mulțumesc și pentru prezentarea foarte clară pe care ați făcut-o și pentru faptul că ați spus că scopul acordului este să ni se consolideze pozițiile comerciale. Sunt de acord cu dumneavoastră. Ați ridicat uh, și o chestiune foarte importantă care trebuie analizată mai amănunțit. Ați spus dumneavoastră Ați vorbit dumneavoastră despre industria auto, despre care ați spus că este o industrie cheie în Europa și că la ora actuală se confruntă cu probleme. Trece printr-o perioadă grea. În momentul în care analizăm un acord comercial, trebuie să ne asigurăm că interesele industriei auto europene se regăsesc în acest acord mă uit la amănunte și îmi dau seama că există trei domenii, domnule ambasador, unde am putea să, punele, să punem unele întrebări. Am putea să întrebăm dacă este acceptabil faptul că interesele partenerilor uh, comerciale europeni nu sunt luate în seamă în ceea ce privește mașinile uh, care poluează mai puțin. La ora actuală, prioritatea este acordată mașinilor japoneze. Nu există o situație echitabilă cu mașinile din export, mașinile de proveniență europeană. În al doilea rând, este vorba despre impozitarea mașinilor. Și aici lucrurile trebuie să fie corecte. Și în al treilea rând, chiar dacă liberalizați piața, vânzarea mașinilor nu este totul. Mai este vorba și de operatori mecanici, așa mai departe. Și în ceea ce este clădirile, ei nu uh, își pot uh, muta locația, deci trebuie să discutăm toate aceste lucruri în cadrul acordului comercial. Poate aveți și unele propuneri la, de soluții domnul președinte. Dați-mi voie să vă spun că ne bucurăm foarte mult că-l avem între noi pe președintele delegații Parlamentului European în Japonia, colegul Van Balen. Bine ați venit la reuniunea noastră, vă mulțumesc pentru prezență. Vă dau cuvântul imediat. Mulțumesc, domnule președinte Morera. Delegația noastră se va întâlni uh, cu omologii noștri în ultima săptămână din luna mai și să vedem uh, ce probleme mai subzistă. Sperăm uh, să ne aducem contribuția la finalizarea cu succes a exercițiului de scoping. Vă mulțumesc! Avem un reprezentant al Comisiei. Good morning. Uh, Bună dimineața, domnule președinte. Sunt datorul Venetii de la uh, DigiTrade, la Comisia Europeană. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru ocazia de a răspunde. Bună dimineața tuturor, uh, excelența dumneavoastră, stimați membri ai Parlamentului European. Vă mulțumesc, uh, domnule ambasador, pentru prezentare și pentru comentarii. Această discuție este oportună, dat fiind că sperăm că uh, intrăm acum în ultima etapă a discuțiilor și negocierilor uh, este vorba de prezentarea rezultatelor exercițiilor de scoping uh, care va avea loc în curând. Această etapă este greu de prevăzut, așa cum se întâmplă, uh, așa cum este normal. Uh, domnul ambasador a spus foarte clar că de curând a fost luată o hotărâre foarte importantă care ar putea reprezenta începutul unei schimbări în ceea ce privește atitudinea guvernului japonez față de probleme care ne-au complicat mult timp relațiile bilaterale. Mm, este foarte importantă uh, activitatea care a fost deja uh, făcută până acum, bineînțeles, dar amănuntele reprezintă o problemă, într-adevăr. Noi am uh, analizat activitatea desfășurată în acest grup și analiza noastră este încă în desfășurare. Iar acest, uh, acesta va fi subiectul uh, discuțiilor noastre cu, cu partea japoneză de la începutul săptămânii viitoare. Uh, subiectul este tehnic, deci dacă îmi permiteți, nu o să intru în detalii și nu o să vă prezint situația completă, fiindcă este încă în curs de analizare poziția Comisiei în ceea ce privește negocierea unui acord de, de liber schimb cu Japonia a fost întotdeauna foarte clară și cred că dezbateri ca cea de astăzi reprezintă o confirmare a obiectivelor și intereselor Comisiei Europene pe marginea acestui subiect. Noi eh, dorim ca Japonia să ne arate foarte clar că există dorința de a se elimina o masă critică de bariere netarifare și că vom putea găsi o foaie de parcurs pentru a rezolva probleme subsistente, cum ar fi cele legate de achizițiile publice. Ne continuăm, deci, activitatea, cum am spus, dorim să aducem la bun sfârșit negocierile noastre. Bineînțeles, pentru noi conținutul este mai important decât calendarul. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Dar fiindcă domnul comisar de Gucht este deja printre noi pentru următorul punct pe ordinea de zi, mi se pare normal să-i dau cuvântul cu privire la relațiile noastre cu Japonia. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pe scurt. Sunt într totul de acord cu ce a spus domnul Parenti. La nivel politic, aș dori să vă spun foarte clar că la Comisie, la DigiTrade, ne dorim un acord cu Japonia. Ne dorim cu adevărat un acord cu Japonia. Deci nu e o tactică de uh, tărăgănare. Deloc. În al doilea rând, suntem de părere că înainte de a putea începe cu adevărat negocierile. Este foarte important să ajungem la un acord cu guvernul japonez privind o serie de chestiuni restante de bariere netarifare pentru a ne asigura că negocierile vor fi încunate cu succes. Așa cum a spus uh, și domnul Parenti, în continuare noi analizăm propunerile făcute care, la prima vedere, ne arată că e vorba de un mare pas înainte. Un mare pas înainte făcut de guvernul japonez, fapt care trebuie salutat. Dar e vorba doar de propuneri, bineînțeles. E foarte important ca guvernul japonez să-și respecte aceste propuneri, să le pună în practică și să ne dovedească că aceste propuneri se vor adeveri. Dar va trebui să așteptăm și să vedem uh, ce înseamnă, de fapt, uh, toate acestea. Dar este un mare pas înainte și mulțumesc aici omologilor noștri japonezi pentru propunerile făcute. Deci, uh, cu toată viteza înainte, dorim ca totul să fie gata și sperăm să fie gata cât mai repede cu putință pentru a ne permite să um, organizăm și un summit UE-Japonia. E limpede că acest summit, această întâlnire la nivel înalt, uh, nu mai este o problemă um, oul sau găina, cine apără primul, ci uh, este o dovadă foarte clară că ne ocupăm constructiv de soluționarea problemelor existente și dacă vom uh, continua pe această cale a discuțiilor, cred că sunt mari șanse să facem un salt înainte pe viitor. Vă mulțumesc. Five years again. To uh, react to... Mulțumesc foarte mult. Uh, domnule ambasador, uh, poate doriți să reacționați. Mulțumesc, domnule președinte. Da, exercițiul de scoping este în plină derulare și este chiar aproape de final. Am văzut că au existat înțelegeri comune și că ambele părți au un nivel înalt de ambiții în timpul negocierilor. Cel puțin asta este părerea noastră. S-au ridicat câteva probleme legate de industria auto, industria feroviară, uh, și așa mai departe. Și în discursul meu am spus că sarcina noastră cea mai importantă este să creăm un mediu de afaceri mult mai favorabil atât pentru uh, industria europeană cât și pentru cea japoneză. Și uh, Așa cum am spus în discursul meu, sperăm să avem o discuție constructivă între sectoarele industriale din Japonia și Europa. Așteptăm cu interes finalizarea exercițiului de scoping și lansarea negocierilor cât mai curând cu putință. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul ambasador. A fost o discuție extrem de interesantă și fructuoasă. Bineînțeles, nu va fi ultima oară când veți fi invitat la această comisie. Vă mulțumesc încă o dată și acum, doamnelor și domnilor, să trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi. Domnul comisar de Huft este prezent pentru a ne pune la curent cu evoluția politicilor comerciale. Asta face parte din acțiunea pregătitoare pentru dialogul structurat între Comisie și Parlament, care se va finaliza în iunie printr-o rezoluție parlamentară. Cred că acest obiectiv ar trebui să fie luat foarte în serios și tocmai de aceea vă solicit să vă angajați în această discuție și în munca de pregătire a acestui dialog astfel încât să onorăm tratatul de la Lisabona care ne-a oferit uh, rolul de colegiuitor. Domnule comisar, bine ați venit din nou. Sunteți un orator uh, foarte prezent la această comisie și vă mulțumim pentru cooperarea uh, pe care, de care ați dat dovadă față de această comisie. Mulțumesc și vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați eurodeputați. În funcție de uh, modul în care cuantificăm, uh, au trecut trei ani și jumătate din cea mai puternică criză de la Marea Depresiune și pe deasupra există modificări structurale la nivel economic, ceea ce subminează încrederea globală în Uniunea Europeană. Politica de comerț este uh, în centrul uh, reacției europene. Se spune foarte des și rămâne adevărat că deschiderea de noi piețe este cel mai uh, ușor și simplu mod de a ne dezvolta. Și având în vedere că 90% din piețe sunt în afara granițelor europene, avem nevoie de o politică comercială eficientă. Trebuie să subliniez că acest lucru are și potențial de acte eficientă, pentru că Europa se pricepe la comerț și rămâne cel mai mare exportator și importator de bunuri uh, la aproximativ 20% din totalul bunurilor uh, importate și exportate și suntem uh, cel mai mare donator și primitor de ajutoare străine. Și asta înseamnă că Parlamentul European și Comisia Europeană împreună cu statele membre trebuie să lucreze împreună pentru viitorul Europei și tocmai de aceea avem o responsabilitate presantă față de cetățenii europene, aceea de a le oferi noi ocazii ca economia să crească. Asemenea, discuții sunt cruciale și sper că veți fi de acord că am reușit să avem discuții regulate și aprofundate pe marginea acestor probleme, dar acum putem să privim în perspectivă. Nu trebuie să vă reamintesc că deja Parlamentul a trecut de jumătatea mandatului, la fel și Comisia, și dacă vrem să facem o modificare și să uh, aducem o schimbare, acum este momentul. Sper că vom putea coopera în mod constructiv pentru a promova creșterea cu aceeași intensitate de care, de care am dat dovadă și în prima jumătate a mandatului. Este o perioadă în care am și testat noile proceduri introduse de tratatul de la Lisabona și drumul nu a fost întotdeauna ușor, iar uneori procedura de comitologie a durat mai mult decât ne așteptam. Sper că în curând vom putea să Uh, încheiem această procedură pe mai multe dosare. și dacă mai apar uh, probleme procedurale, uh, vă stau la dispoziție pentru a încerca să le rezolvăm. Procesul de învățare a fost destul de dur pentru ambele părți. Dar pentru că toți suntem la subiectul deschidere, vreau să vorbesc un pic despre acta. Cei care mă cunosc știu că țin la democrație, drepturi fundamentale și dialog. Am dezbătut intens acta în ultimii trei ani și sunt deschis să o mai des- discut cu dumneavoastră. Până ieri, critica cea mai mare era că acta, textul acta este vag. Și acum există probleme care necesită clarificare în uh, textul din forma sa actuală. Ceea ce reprezintă acta în termen de locuri de muncă merită o dezbatere democratică. Și o să vă dau câteva puncte importante în ceea ce privește relațiile de negocieri comerciale cu partenerii noștri uh, cei mai importanți. În ceea ce privește negocierile, progresăm pentru a avea un tratat uh, de liber schimb cu țările asiatice. Este o, Singapore este o țară extrem de importantă pentru că 9.000 de țări europene, 9.000 de companii europene, mă scuzați, folosesc uh, uh, Singapore uh, drept centru de afaceri și în, din multe puncte de vedere, Singapore este un partener uh, Uh, natural. Am uh, reușit să înregistrăm progrese, bineînțeles mai e nevoie de uh, câte ceva de lucru, dar suntem pe ultima sută de metri. Un acord de liber schimb cu Malaezia ar fi iarăși un punct extrem de important. Prioritățile noastre sunt accesul pe piață al bunurilor și serviciilor. Vietnamul ar fi al treilea partener asiatic să mă întâlnesc cu ministrul Juan la final, m-am întâlnit cu ministrul Juan la finalul lunii martie pentru a avea activitatea pregătitoare în vederea demarării uh, negocierilor. Am uh, înregistrat progrese și în ceea ce privește acordul de liber schimb cu Canada, pentru că există ambiția de a finaliza negocierile în 2012 de ambele părți. Știm cu toții că un asemenea acord ar avea beneficii semnificative pentru că ar liberaliza aproximativ 99% dintre tarifele aplicate bunurilor într-o perioadă de șapte ani. Și acest lucru ar fi uh, un progres major. Dar există în continuare un număr de obstacole care trebuie îndepărtate. Spre exemplu, accesul pe piață pentru bunuri și servicii depinde de uh, Uh, negocierile privind regulile de origine. Ne așteptăm la o decizie care trebuie luată pentru a lansa negocierile cu Japonia și suntem aproape de a finaliza cadrul în care se vor derula aceste negocieri. Nu o să repet ceea ce am spus mai devreme, încă mai avem multe de făcut pentru că nu știm exact ce înseamnă noile propuneri din partea Japoniei și cum poate guvernul japonez să se țină de cuvânt. O să vorbesc și despre parteneriatele economice și acordurile de parteneriat economic. Amendamentele privind regulamentul la accesul pe piață introduc uh, o mai mare justețe și în anul 2012, anul 2012 va fi crucial din două puncte de vedere. În primul rând se, vor rezolva, se va rezolva problema acordurilor interimare care au fost deja semnate, dar nu și ratificate de țările ACP. Și, în al doilea rând, trebuie să păstrăm uh, impulsul actual și Parlamentul poate să uh, Uh, contribuie la asta prin adoptarea amendamentelor aduse la uh, regulamentul privind accesul pe piață până cel mai târziu în 2014. Uh, în mod clar, este nevoie să creăm un cadru legal echitabil pentru partenerii noștri, inclusiv pentru cei din Africa și sper că uh, Vom uh, avea uh, în curând un uh, acord de parteneriat cu sud-estul Africii. Este, bineînțeles, vital ca Parlamentul să meargă mai departe cu acordurile care au fost deja finalizate cu Columbia, Peru și America Centrală, dar aș vrea să repet că aceste acorduri au un potențial economic uriaș pentru ambele părți și se ridică la înălțimea așteptărilor europene în ceea ce privește drepturile omului. Am niște povești de succes aici și ar trebui să mergem mai departe. Apoi, avem negocieri cu partenerii strategici, cei mai importanți. Nu o să-i menționez pe toți aici, dar veți avea mult de lucru cu China în lunile următoare, pentru că ea reprezintă cea mai mare ocazie și cea mai mare provocare pentru politicile noastre. Este o piață de export, cea mai rapidă uh, cu cea mai rapidă creștere și, în mod clar, are și o listă lungă de probleme. Tocmai de aceea vom avea o acțiune robustă în OMC, asta pentru a vă da doar un exemplu. Inițiativa de achiziții a Comisiei nu este legată de China, dar dacă o aprobați, ne oferă niște instrumente generale pentru a asigura o reciprocitate mai bună a modului în care companiile noastre primesc acces pe piețele străine. Și avem și o agendă de inovație care este foarte importantă și pentru China. Dacă putem asigura un uh, teren echilibrat, atunci perspectivele economice sunt promițătoare. Investițiile sunt o altă problemă, dar vor reveni asupra lor uh, mai târziu. Nu pot să subliniez îndeajuns importanța faptului că Rusia va adera în această vară la OMC după 18 ani de negocieri, pentru că astfel putem rezolva măsurile protecționiste luate de Rusia. Le-am spus clar că uh, interzicerea exporturilor de uh, carne din Europa este inacceptabilă. Uh, Avem de asemenea și o agendă bilaterală pentru un nou acord cuprinzător, dar din păcate negocierile s-au blocat uh, din cauza lipsei de disponibilitate a Rusiei. Dar trebuie să rămânem fermi, altfel nu ar avea rost să avem un acord cu Rusia. Este un scop uh, foarte important pentru summitul Europa-Rusia din iunie, să rezolvăm această problemă. Unii au spus că ar trebui să avem un acord de liber schimb cu Rusia, dar n-ar trebui să vă faceți iluzia că acesta nu este un uh, proiect pe termen lung. Datorită Uniunii uh, Vamale cu Kazahstan și Belarus, Rusia nu mai poate negocia de una singură. Trecând acum la politicile specifice, trebuie să discutăm despre investiții. Știu că ați fost la fel de deranjați ca și mine de uh, acțiunile întreprinse de Argentina. Este un pas foarte nefericit din partea poporului argentinian, al cărui guvern uh, le periclitează un viitor de prosperitate, dar și este uh, neplăcut și din perspectiva Spaniei și a Uniunii Europene. Vă asigur că analizăm toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a avea o reacție adecvată care să țină cont de faptul că uh, această măsură uh, vine ca urmare a unei serii întregi de măsuri protecționiste și nedrepte care au fost introduse de Argentina. Dar uh, asta ne reamintește și faptul că trebuie să uh, ne mișcăm repede în a oferi Uniunii Europene toate instrumentele de care are nevoie pentru a face față unei asemenea situații. Procesul legislativ al aranjamentelor de tranziție pentru tratatele bilaterale de investiții ale statelor membre progresează bine și convergența recentă cu Consiliul este promițătoare. Bineînțeles, se înțelege de la sine, suntem pregătiți să uh, facilităm uh, textul final pentru a oferi uh, siguranță juridică investitorilor noștri. Mergem mai departe și cu noile negocieri pe investiții cu Singapore, Canada, India și țările din uh, America de Sud și discutăm și cu parteneri din Asia. Mai mult, am convenit cu China să demarăm negocierile privind un acord de investiții, inclusiv accesul pe piață, cât mai curând cu putință. Și nu trebuie să vă mai spun că un asemenea acord ar fi extrem de important din punct de vedere economic și politic, deci facem deja propuneri, uh, pregătiri interne, mă scuzați. Veți primi în curând o propunere referitoare la responsabilitatea financiară pentru uh, investiții, pentru rezolvarea disputelor. Vorbim aici despre uh, împărțirea poverilor financiare care rezultă din uh, dispute uh, și asta este o parte importantă a arhitecturii unei politici de investiții a Uniunii Europene. În curând veți primi de asemenea și o propunere referitoare la un regulament uh, privind aplicarea drepturilor uh, europene și uh, dacă este adoptat, acest lucru ne va permite să luăm măsuri de retaliere foarte rapide atunci când este cazul, atunci când există încălcări din partea partenerilor noștri și până la sfârșitul anului căutăm și uh, modalități de a ne moderniza uh, prevederile legate de comerț și cele mai uh, recente propuneri pot fi așteptate de Parlament în 2013. Am sponsorizat un studiu independent, am lansat uh, o consultare publică și, am, uh, și vom ține și o conferință privind comerțul pe 10 mai. Știm că ultimele eforturi în acest domeniu au eșuat și nu vreau să repetăm uh, eșecul. Vrem să avem un pachet echilibrat în ceea ce privește măsurile de retaliere, transparența, uh, predictibilitatea și uh, aplicarea. După cum știți, ne concentrăm pe problemele uh, companiilor reale și nu vrem să intrăm într-o dezbatere ideologică dacă măsurile sunt prea liberale, prea protecționiste și așa mai departe. Acest lucru se înscrie în agenda de comerț despre care am vorbit și ar trebui să ne concentrăm pe contribuția comerțului la creștere și ocupare. Domnule președinte, stimați deputați, știți mai bine decât mine, dar Uitându-mă la agenda dumneavoastră de câte ori vin aici, ceea ce se întâmplă des, că INTA este una din cele mai uh, uh, ocupate comisii din uh, Parlament. Și în aceste momente de criză, munca noastră este foarte importantă și așa cum am spus la început, munca noastră este crucială pentru a ne asigura că Europa rămâne pe calea prosperității uh, în fața ULE și a lumii în continuă schimbare și contez pe cooperarea dumneavoastră pentru a ne asigura că Europa are succes. Mulțumesc! Not only... Mulțumesc, domnule comisar! Nu doar că ați trecut în revistă dosarele în curs de uh, evoluție, ci ați făcut și anunțuri în ceea ce privește investițiile și mecanismele uh, funcționale. Uh, Vă mulțumesc și o să încep dezbaterea din cuvântul uh, reprezentanților grupurilor politice. Cine vorbește în numele PPE? Doamna Christoph Robol. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit la reuniunea noastră. și vă mulțumesc uh, pentru că sunteți deschis acestui dialog constant cu noi. Cred că avem, uh, noi aici la INTA ne ocupăm de teme numeroase și foarte diferite. Și ori de câte ori auzim uh, prezentarea, prezentările noastre, ne gândim, a, ah, poate ar trebui să ne ocupăm și de asta. Eu v-am ascultat și am senzația că ne îndreptăm mult mai um, mult înspre acorduri bilaterale. Trebuie să fim realiști. Descoperim că abordarea multilaterală nu funcționează și atunci uh, poate trebuie să căutăm altceva. Toate bune și frumoase până acum, dar am o întrebare. Care este părerea noastră despre abordarea multilaterală? Da, ar fi bine dacă Rusia ar deveni membră OMC, dar dacă asta nu mai înseamnă nimic în ceea ce privește egalitatea de tratament, atunci, până la urmă, nu se schimbă nimic. Și o altă întrebare. Negocierile cu America Centrală și America Latină. Eu știu că diverse ONG-uri, asociații de cetățeni și așa mai departe manifestă o poziție tot mai um, puternică. Ei spun că situația este foarte dezechilibrată și că până la urmă susținem dictaturi sau sisteme nedemocratice. și că uh, ce am realizat noi până la urmă ar fi să distrugem structuri în statele respective. Și vreau să vă întreb cât de departe uh, a evoluat acest proces și dacă dumneavoastră considerați că lucrurile s-au schimbat în uh, ultima perioadă. Și am o întrebare și vis-a-vis -vis de acta. ieri am discutat uh, cu doamna ambasadora Statelor Unite foarte deschis. Și am senzația, indiferent de părerea mea personală, pro sau contra, am senzația că, dacă privim contextul în ansamblu, Parlamentul European se ocupă de acest dosar, dumneavoastră ați terminat lucrările și am senzația că acum nu facem decât să stăm și să așteptăm să se întâmple ceva. Care este părerea dumneavoastră? Poate e una subiectivă, dar oricum, ce considerați despre felul în care Statele Unite reacționează și dacă ar uh, semna acta sau nu? Apoi, o altă întrebare. Suntem în negocieri cu Turcia. am auzit uh, reclamații din partea industriei textile cu privire la impozite uh, la import și așa mai departe, tot felul de impozite în Turcia și că acestea cresc. Care este stadiul negocierilor? Și dacă există cazuri concrete, cazuri practice, ce putem face, ce măsuri putem adopta? Da, principiile fundamentale sunt foarte bune, dar în viața de zi cu zi avem de-a face cu aspecte practice. Președintele, mulțumesc, Bert Lange din partea socialiștilor. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Vă mulțumim pentru acest dialog constant cu comisia noastră. Mai întâi vreau să uh, discut despre viitorul OMC. Nu ați intrat în foarte multe detalii, ne-ați prezentat imaginea de ansamblu, imaginea de fundal a politicii comerciale a Uniunii Europene. Iar uh, aceste acorduri bilaterale au avantajul lor, dar dacă semnăm multe asemenea acorduri, uh, nu doar uh, pentru comerț, ci și uh, în domeniul legislativ cu țări partenere, atunci forțăm comerțul în aceste structuri um, specifice uh, și periclităm uh, cadrul multilateral. Care credeți că este viitorul? Aceasta este direcția în care vrem să ne îndreptăm? Are? Sau putem uh, împiedica această abordare cu tentă uh, dominant națională? E bine că avem dialoguri constante cu dumneavoastră în, cu privire la acest subiect, dar um, ar fi bine să ne spuneți care considerați că sunt provocările sau dacă considerați că sunt necesare îmbunătățiri. Mulțumesc frumos. Președintele din partea grupului ALDE, domnul Kazak. Metin Kazak. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Se aude acum interpretarea pe canal de engleză. Unită în diversitate. Acesta este motoul nostru. Domnule comisar, eu și grupul ALDE vă mulțumim pentru prezentarea foarte interesată, um, pentru această trecere în revistă a diferitelor aspecte ale negocierilor uh, cu partenerii noștri principali, partenerii noștri comerciali principali. Sigur că ne interesează foarte mult ca aceste negocieri în desfășurare să um, ajungă la un rezultat pozitiv până la urmă. Așa cum ați subliniat de mai multe ori, Acestea sunt foarte importante pentru depășirea crizei economice și pentru a deschide noi oportunități de investiții și de comerț pentru uh, mediul economic european. La început ați menționat negocierile cu Singapore și Malaezia. Acestea sunt destul de avansate, din câte știu. Cred că acum câteva zile a avut loc o întâlnire a grupului de monitorizare pentru aceste state, uh, dar este clar că în ceea ce le privește și în ceea ce privește Japonia totodată, mai sunt încă niște obstacole, în special legate de uh, regulile de origine și achizițiile publice. Puteți să ne uh, dați un calendar orientativ ca să știm când se vor putea depăși aceste obstacole? Aceasta este prima mea întrebare. Și a doua. Știți că există uh, un uh, proiect Европейските пазари за тези страни, които не, от, не искат да отворят своите пазари за, за европейски un acord de uh, preferințe generale pentru achizițiile noastre publice cu țările terțe în funcție de, uh, și în funcție de acțiunile lor, bineînțeles. Din câte știu, statele membre nu au ajuns la un acord cu privire la acest subiect. Regatul Unit, de pildă, are o gândire extrem de um, liberală, în timp ce alte state membre insistă în aplicarea uh, absolută a principiului de pline reciprocități. Cum putem trece peste acest dezacord în rândul nostru, în primul rând? pentru a avea o poziție um, europeană puternică și care se poate fi susținută și totodată să evităm ce, uh, um, varianta contraproductivă de a nu uh, putea continua acest dosar. Uh, cine vorbește din partea ECR? Întreabă președintele. Ian Zaradio, mulțumesc, domnule președinte, și bun venit, domnului comisar. Dumneavoastră veniți întotdeauna în fața noastră cu o abordare foarte practică, foarte pragmatică. Această abordare este una foarte sănătoasă și uh, mă bucur că este așa. Spuneați că suntem una dintre comisiile cele mai ocupate ale Parlamentului. Credeam că spuneți că veți spune că este și una dintre cele mai înțelepte în ceea ce privește uh, agenda sa politică. Dar vă mulțumesc încă o dată pentru prezentarea foarte coerentă. Dați-mi voie să reiau trei puncte și să fac trei observații. Vă mulțumesc că ați menționat încă o dată acordurile de parteneriat economic și în acest context. Comisia a făcut uh, de curând o vizită în um, Africa de Est, după cum știți, Și trebuie să spun că experiența noastră nu a fost una um, absolut pozitivă. Am avut uneori senzația că unele părți ale administrației din acele state, sau cel puțin din unele dintre acele state, este destul de ezitantă în ceea ce privește Uh, progresul, um, ideea de a merge mai departe în anumite domenii foarte specifice. Și aș vrea să știu cum evaluați dumneavoastră situația și care considerați că sunt pers- eventualele perspective pentru dezvoltarea cadrului uh, acordurilor de parteneriat economic cu Africa de Sud și de Est. Apoi, ați vorbit și despre progresul negocierilor cu acordurile de liber schimb între, acordul de liber schimb între UE și Vietnam Poate ați mai putea spune încă măcar câteva cuvinte despre acest subiect. M-aș bucura să fie așa. Pentru că până acum progresele par să fie uh, bune și mă interesează acest subiect nu ca reprezentant al unui anumit grup parlamentar, ci mai degrabă ca raportor permanent pentru acest acord în uh, comisia noastră. Și atunci poate, da, că, dacă puteți, ar fi bine să identificați câteva puncte uh, forte și alte uh, puncte slabe ale acestui acord. Și, apropo, uh, un uh, element interesant și nu e un fapt larg cunoscut, este că cea mai mare minoritate vietnameză în Europa, în termeni relativ, nu absoluți, uh, adică în comparație cu numărul general, numărul total de cetățeni, trăiește în țara mea, Republica Cehă, cea mai mare minoritate vietnameză relativă din Europa. Iată un alt motiv pentru care mă interesează aceste negocieri și executarea, uh, soluționarea lină a acestui dosar. Și ultimul meu uh, punct se referă la exercițiul oarecum nesfârșit în ceea ce privește acordurile de limbă schimb cu Columbia și Peru. Sper că Parlamentul European să ajungă la o concluzie finală și pozitivă. Și ce ne interesează foarte mult vis-a-vis -vis de acest acord de liber schimb este tocmai abordarea cu care ați venit la început, și anume una practică și pragmatică. Și sper ca așa să putem continua din această perspectivă. Atât am avut eu de spus, vă mulțumesc frumos. Mulțumesc, William Dartmouth de la EFD. Eh, Acordul de liber schimb între UE și India. Puteți să ne spuneți care sunt progresele înregistrate în acest dosar? Uh, de obicei nu vreau să vă pun în situații dificile, domnule comisar, dar eu v-am scris în 21 martie și nu am primit încă un răspuns. Asistenta mea îmi spune că uh, o întârziere de o lună este absolut standard. Uh, Au fost, au apărut uh, relatări în ziarele uh, britanice care vorbeau despre imigrarea conform clauzei mod 4 din tratat. Uh, poate puteți să liniștiți lucrurile și oamenii pentru că lucrurile nu sunt deloc așa. Deci, două întrebări. Una, aceasta este prima întrebare și a doua o repet, în ziarele uh, britanice se spune că în, par- în cadrul acordului comercial va exista o clauză referitoare la imigrație. E un subiect foarte larg răspândit în ziarele britanice. V-am scris despre acest lucru în, și v-am întrebat și în trecut. Cred că responsabilitatea noastră este foarte clară, dar trebuie să corectăm și presa britanică pentru că nu spune întotdeauna ceea ce trebuie. Uh, no. Okay. No, I have... No, but not yet. There are other members. Uh, uh, Bun. Acum uh, dăm cuvântul membrilor din nou, reprezentanții grupurilor politice, dau cuvântul lui David Martin și Silvane Cohmerin după aceea și gata. David, am trei întrebări foarte scurte. Mai întâi acta. Despre ce mai trebuie să vorbim? Ați spus că criticile erau mai vage la început, acum mai vagi la început, acum sunt mai clare. Dar ce putem să facem, dar fiindcă avem un, avem, avem un raport adoptat de toți partenerii. În ceea ce privește regulamentele privind accesul pe piață, regulamentul actual nu are un uh, termen uh, limită. Comisia dorește ca termen 1 ianuarie. Dar de ce 1 ianuarie? de ce a hotărât această dată Comisia, de ce nu 30 iunie 2014, de ce nu de ce data de 1 ianuarie. Aș vrea să știu care a fost raționamentul din spatele acestei date. În al treilea rând, e din ce în ce mai clar că în unele din negocierile noastre în tratatul transpacific, de pildă, există un efect de domino, ni se slăbește poziția de, domi, de negociere în ceea ce privește în ceea ce privește GIs, fiindcă americanii nu uh, vor să includ aici negocierile la TPP uh, se desfășoară altfel uh, cum stau aceste negocieri și în ceea ce privește indicațiile geografice, GIs? Doamna Cohmerin. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența. Am și eu trei întrebări succinte. Canada. Anul trecut toată lumea spera că se va finaliza acordul uh, la începutul anului. Acum uh, se speră că va fi totuși anul acesta, dar se vorbește și despre anul viitor. Canada negociază sus și în jos cu alți parteneri comerciali ce putem face pentru a grăbi procedura și pentru a nu bloca lucrurile. Salut uh, anunțul comisarului Hildegard privind uh, o evaluare a impactului privind directiva combustibililor. Sperăm uh, să se includă și compatibilitatea cu regulile OMC. Rusia acum. Ați vorbit despre importanța aderării Rusiei la OMC. Uniunea Europeană negociază la ora actuală sau încearcă cel puțin să negocieze un nou acord privind parteneriatul cu Rusia. Dacă Oare se schimbă lucrurile la, în ceea ce privește aderarea Rusiei la OMC? Se dorește oare să se ajungă poate la ceva asemănător unui acord de liber schimb cu Rusia și alte țări din estul uh, Europei? În al treilea rând, alegerile din Franța se apropie iată, sunt în desfășurare, vom avea rezultatele și în curând. Care va fi impactul acestora privind politica de liber uh, schimb a Comisiei? Domnul președinte, am și eu două președinte, mai întâi ce ajunge acta și o, o întrebare constituțională. Se poate uh, face un vot uh, în timp ce dosarul este trimis în instanță? Ce poate face Comisia pentru a clarifica acest aspect constituțional? Dacă acta se respinge, a doua întrebare, și se prea poate să întâmple acest lucru, uh, Celelalte părți contractate vor merge mai departe fără Uniunea Europeană? Vor încheia acordul fără Uniunea Europeană? Ce indicații aveți, are Comisia? Aveți cuvântul. Aveți multe întrebări, din păcate. Nu avem tot timpul din lume. Mai avem și o reuniune în camera cu dumneavoastră. Deci ce strategie aveți? Bineînțeles, o să răspund întrebărilor adresate. Micro. Oh, sure. Yeah, I had the microphone is on. Um, because many, uh, uh... Mulțumesc foarte mult. Uh, multe din întrebările adresate merită și nu numai că merită, dar necesită un răspuns cuprinzător. Uh, au, s-au adresat uh, întrebări uh, și de către alți colegi privind uh, aspectul multilateral, bilateral, OMC. Cred din tot sufletul că este o greșeală faptul că nu ajungem la un rezultat privind acordurile comerciale multilaterale, iar acest lucru cred că va fi dovedit pe uh, viitor, dar nu putem să negociem singuri, singuri, bineînțeles. Asta este problema. Am explicat în nenumărate rânduri acest lucru în uh, comisia dumneavoastră. Este vorba despre evaluarea pe care o faceți uh, dumneavoastră asupra obiectivelor de la Doha. Doha a început de peste 10 ani, între timp lucrurile s-au mai schimbat în lume, au uh, ieșit la suprafață economii emergente care au devenit competitive, după care întrebarea este cum rămâne cu asimetria care a stat la baza uh, negocierilor de la Doha între uh, Uh, economii mature, economii emergente. Iar Uniunea Europeană este de părere că ar fi fost binevenit un compromis. Iată de ce propuneam uh, uh, acorduri privind industria auto, um, IT și așa mai departe, dar nu s-a ajuns la un acord aici. Noi speram să rezolvăm cel puțin chestiunea țărilor cel mai puțin dezvoltate. Și putem să facem acest lucru, fiindcă toate țările mai puțin dezvoltate beneficiază de programul uh, Totul în afară de arme, indiferent că este vorba de Asia sau Africa subsahariană. Dar uh, nu toți partenerii noștri sunt uh, pe aceeași lungime de undă. Uite, ceea ce privește bumbacul, de pildă. Este o chestiune importantă, nu doar economic, cât și politic. Uh, și vedem ce probleme avem în regiunea producătoare de bumbac din Maghreb, în cordonul bumbacului din Maghreb. Acum încercăm să înregistrăm progres în ceea ce privește înlesnirile comerciale, care sunt foarte importante și o situație este vorba de situație de, pe, de pe urma căreia ambele părți ar avea de câștigat. Dar nu înseamnă că, dintr-o dată, toți partenerii noștri, toate părțile implicate, vor considera că este de la sine înțeles, dacă înțelegeți vreau să spun. To my mind it will not be that easy to... Uh, nu, uh, uh ne-am închipuit că o să fie ușor uh, să desprindem acest, uh, această parte din contextul general al OMC. Speram să se întâmple acest lucru și să avem un uh, acord ambițios în ceea ce privește înlesnirea comercială și iată am parcurs jumătate din distanța de la Doha. Să spunem lucrurilor pe nume, dar după aceea avem nevoie de curaj politic pentru a aduna la oaltă, pentru a întruni toate condițiile necesare unui astfel de acord. Și sperăm că așa, sper că așa se va întâmpla, dar nu va fi lesne deloc. Eu cred că trebuie să registrăm progres la nivel multilateral uh, și aici este vorba de adevăratul sens al cuvântului multilateral, fiindcă uh, clauza națiunii mai favorizate e bună, dar nu este ceea ce vreau să spunem. Deci trebuie să facem ceva cu adevărat important. Bine, contextul nu este ușor și există uh, Uh, există neînțelegeri, dar noi facem tot ce ne stă în putință pentru a înregistra, pentru a face progrese. S-a adresat o întrebare și privind uh, America de Sud. Bănuiesc că vă referiți la Columbia, Peru? Am mai spus deja la comisia dumneavoastră faptul că eu sunt de părere că ar trebui să încheiem acest, acest contract, această afacere, să facem această afacere. E una bună. Am primit asigurări în ceea ce privește nenumărate asigurări în ceea ce privește drepturile fundamentale. Dacă încheiem acorduri doar cu parteneri unde nu avem nimic de spus, nu avem nicio problemă, dacă ar fi așa, ar fi mult mai ușor și pentru mine și pentru dumneavoastră. Cred că am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a întruni toate condițiile, pentru ca acest, acest acord să fie unul bun și sper că Parlamentul va vedea acest lucru în evaluarea sa. Întrebările cu privire la act au fost numeroase, dar o să revin la el la sfârșit. cum spuneam, detaliile sunt problema, acolo, re, acolo stă diavolul și ne întoarcem la sfârșit. Bun, Turcia, da, există probleme. Am uh, fost în Turcia acum 5-6 luni. Uniunea Vamală nu funcționează cum trebuie și le-am spus asta. Dar sunt nemulțumiți. pentru că am negociat acordul de liber schimb printre altele și că nu au intrat în joc ca automat, dar asta nu e vina noastră. Eu am tot făcut propuneri de a fi mai uh, îndeaproape asociați procesului de negociere. Până acum să nu am primit nicio, nicio reacție. Pe de altă parte, se duc discuții cu turcii și eu cred că există o problemă și uh, înaintea OMC-ului. Până acum nu... Până acum am uh, sperat să rezolvăm aceste probleme la mica înțelegere, dar trebuie să înregistreze progres. Uniunea Vamală este un acord, este un tratat. Și ambele părți natale trebuie să și îndeplinească obligațiile. Există unele măsuri care sunt absolut inacceptabile, așa cum a spus și dumneavoastră. Ceea ce privește TDI, aici dorim o modernizare, dar nu una generală. Și uh, este vorba de Trade Defense Mechanism, uh, Trade, Trade Defense Instrument, să vedem unde se poate face progres și după aceea vom face propuneri. Dar de, de ce fac asta? Instrumentul de apărare comercială? Bă, am uh, spus în uh, declarația pe care am făcut-o la asumarea postului de, comis- de comisar, am spus că ne confruntăm cu foarte multe probleme. Există riscul uh, represalilor, problema transparenței. Sperăm să găsim soluții care să depășească prăpastia ideologică care nu va, pe care nu, care nu va fi depășită. E nevoie de o poziție mai moderată. Și deci eu cred că să, să fim reducționiști, ori avem o piață liberă, ori suntem protecționiști în domeniul comercial, trebuie să fim realiști și să încercăm să obținem rezultate cât mai bune. Chiar dacă sunt liberal și o să fiu până la moarte, trăiesc totuși în lumea reală și încerc să găsesc soluții. O să încercăm să înregistrăm progres în ceea ce privește instrumentul de protecție comercială, să vedem uh, ce vom face. În ceea ce privește indicațiile de geografice, uh, o altă întrebare adresată și de, de doi colegi, uh, da. Eu cred că în ceea ce privește indicațiile geografice, de curând am reușit să, să facem mari pași înainte. Partenerii noștri și-au dat seama că dacă doresc un acord cu noi, trebuie să ajungă la, să, ajungă la, să ajungem la o înțelegere și privind indicațiile geografice, că nu putem lăsa de izbelici de asta, fiindcă face parte din contract. Statele unde se opun, bineînțeles, chiar dacă și fac asta pe la spate cu a, mărcile înregistrate comerciale. Da, noi simțim această presiune a partenerilor care negociază și, și tratatul transpacific. Noi facem cât de mult putem, încercăm să facem presiune. Bun, da, aici avem... Asta este una dintre greutățile cu care ne confruntăm. Dar înregistrăm progres constant, încet, încet. Nu intru acum în amănunte, dar cred că până la finele mandatului se va putea spune că indicațiile geografice au căpătat o dimensiune ă, universală în ă, aceste negocieri. Dar să fim realiști și în ceea ce privește abordarea noastră proprie. Nu putem apăra la nesfârșit prea multe drepturi de proprietate intelectuală. Deci să nu fie neapărat acestea punctul de plecare pentru indicațiile, indicațiile geografice. Trebuie să, dăm, să fim realiști. Dar pe mine mă bucură modul în care evoluează lucrurile. Domnul Kazak a adresat uh, o o întrebare și despre instrumentul nostru nu doar uh, în ceea ce privește indicațiile geografice, ci și privire la alte aspecte. Sigur, va avea un impact asupra negocierilor noastre comerciale. Partenerii noștri vor înțelege că încet, încet trebuie să se deschidă piețele achizițiilor publice, care sunt foarte importante uh, în unele țări cu care negociem, uh, procent cam de în Asia, de pildă. 30% chiar și câteodată mai mult. Bine, nu e ușor, fiindcă avem nivel federal, nivel statal, dar uh, e important că decizia aparține Comisiei Europene. Și atât. Statele membre sunt part părți contractante care pot înștiința Comisia Europeană și după aceea Comisia Europeană este cea care pune la punct o jurisprudență. Cred că nu trebuie să ne folosim de acest instrument în mod protecționist. Nu, într-adevăr, dar, dar nici să nu fim uh, nechipzuiți. Astfel de negocieri, astfel de discuții nu sunt purtate de îngeri, nu? Uh, nici noi nu suntem îngeri, dar nici partenerii noștri, nici interlocutorii noștri. Haideți să fim realiști că nu e rău. APE-urile. Da. Da, îmi închipui, um, domnul deputat, că a, mai ales în dialogul cu administrația se dă dovadă de multă prudență, ca să nu spun mai mult dar nu, nu numai în ceea ce privește acordurile de parteneriat economic, ci discuțiile noastre cu toată lumea. Avem discuții la nivel, întâlnire de nivel înalt, unde se spune că trebuie să avem un acord, să încheiem un acord, un acord aprofundat și cuprinzător. După aceea, la nivel ministerial, devine mai concret și se revelă greutățile și apoi ajungem la nivel administrativ și acolo trebuie depășite blocajele piedicile. Așa este. Asta este relația de când lumea între administrație uh, și, uh, și liderii noștri. Așa stau lucrurile. Mai, mai e vorba și de multă ideologie. Ceea ce până la urmă, nu e spre binele țărilor cu venit mijlociu din Africa. Pentru țările cel mai puțin dezvoltate nu e mare diferență, fiindcă oricum pot uh, exporta totul pe piața europeană, dar problema este că de cele mai multe ori nu o fac fiindcă mai sunt și aspecte legate de sănătate și siguranță la nivelul exporturilor și deci ar fi foarte folositor pentru ele să exporte mai mult, ar putea să exporte mai mult. la un moment dat veți vedea că ar putea începe procesul și s-ar putea mișca repede. Întrebarea este când începe. Eu sper că în următoarele luni vom putea să obținem rezultat cel puțin într-o parte. Eu dau dovadă de flexibilitate, fiindcă pentru mine e un proces de ter- pe termen lung. Bine, nu mă aștept ca partenerii noștri să fie la fel de flexibili ca noi, dar ar trebui să înțeleagă până la urmă ce vor de fapt. Nu poți să ai și una și alta. Uh, sunt negocieri aici. Trebuie să înțeleagă că dacă vor să-și dezvolte economiile, serviciile sunt foarte importante, de pildă. Nu poți să pui pe picioare o economie fără servicii bine puse la punct. Nu poți. Ă, asta este, până la urmă, un acord de cooperare mai mult decât unul comercial. Sper să să-și revină, să facă lucrurile cum trebuie în următoarele luni. Vietnam. În capitale m-am întâlnit cu omologul vietnamez. Am pus la punct exercițiul de scoping, de evaluare a dimensiunii Acum trebuie să primim mandat de la statele membre. O să-l solicităm, ne ocupăm de asta. Uh, ca și pentru TPC, avem acest document al exercițiului de scoping, îl puteți avea și dumneavoastră. Pentru mine e important acum să existe o dorință din partea omologului vietnamez să se implice și să înceapă negocierile. Asta e limpede. Sper, deci, să începem uh, în curând negocierile. Negocieri importante pentru noi. Și mă bucur foarte mult că dumneavoastră sunteți raportor. Domnule Dartmouth, Lord Dartmouth. Cu tot respectul. S-a pregătit uh, răspunsul la scrisoarea dumneavoastră, dar vi-l dau, vi spun uh, oral. Uh, este, nu este vorba de imigrație. Este vorba de de transferul de personal la nivelul uh, companiilor uh, multilaterale. Las să pe Nordfor. Nu, nu ai vreau de mie imigrație. indienii ne-au cerut să facem, dacă, ne-au întrebat dacă puteți facem acest lucru nu doar într-o țară, ci de o țară la alta. Fără să, se mai, fără să mai fie nevoie ca oamenii să se întoarcă înapoi în țara de bașnire. Dar e un blocaj. discuțiile cu India, trebuie să vă spun că de curând am primit uh, o ofertă în ceea ce privește serviciile și uh, e dezamăgitoare. Am uh, redactat o scrisoare omologilor indieni și în care am spus foarte clar că asta nu este o bază bună pentru un acord, nu putem ajunge la un acord. Și nu, nu vreau să intru acum în detalii, dar vă spun că Aici, aici alegerile își fac uh, simțite impactul. Și afectează negocierile. Nu intru în amănunte, dar cred că înțelegeți dumneavoastră și singuri. Deci am ales data, data pentru accesul uh, pe piață, regulamentul accesului pe piață? I think this is a reasonable time frame. Cred că e un calendar rezonabil. Dar eu sunt gata să discutăm. Sunt deschis discuțiilor atâta timp cât, atâta timp cât se respectă limitele. Nu se schimbă lumea în șase luni. Dacă se schimbă, se schimbă indiferent de acest regulament. Bun, să fixăm niște limite totuși un calendar rezonabil, dar eu sunt gata să discutăm. Canada. N-am, n-am ajuns încă acolo, domnule președinte. Cred că da, ajungem la un acord anul acesta, Canada. Și noi am, am tras puțin de timp, fiindcă am avut o abordare a listei negative. Deci avem o listă negativă a tuturor membrilor, uh, trebuie întocmită, consolidată, e mult de lucru. Și pentru statele membre la fel. Și mai sunt chestii de pus la punct, dar, uh, dar dorim să terminăm până la, până la sfârșitul anului. La ora actuală nu văd niciun motiv pentru care n-am putea face acest lucru, dar, bineînțeles, se pot schimba lucrurile. Rusia. The treaty on their accession to the WTO, there is quite... Când ne uităm la tratatul de aderare la OMC, acela include foarte multe uh, aspecte legate de comerț, uh, importuri și așa mai departe și de sănătate și siguranță. My feeling is, it's not only my feeling, I hope... Senzația mea, și sper că nu e doar senzația mea, este că rușii sunt convinși că au făcut tot ce cinea de ei și nu sunt interesați în acest moment să meargă mai departe. Eu, și eu nu pot decât să observ acest lucru. Deci nu mă aștept la mari progrese în următoarele luni în noul acord în ceea ce privește relațiile comerciale și investițiile. Pe de altă parte, Tot ce există în acest tratat de aderare al OMC și este pus în aplicare este foarte important, deci nu ar trebui să subestimăm uh, lucrurile. Dar avem și schema de uh, comercializare a emisiilor care se va aplica și... Uh, da, impresia mea, cum spuneam, este că rușii au senzația că au făcut destule până acum și nu au niciun motiv să meargă mai departe. Alegerile din Franța, nu o să comentez pe tema asta. O să colaborăm cu oricare ar fi următorul președinte ales în niște alegeri libere și democratice și ține de francez să aleagă cine le va fi președinte. Și în care le vor fi reprezentanții în acest par Parlament. Uh, vorbind din perspectivă istorică, n-au fost întotdeauna foarte mari susținători ai uh, liberului schimb, dar vom vedea. În ceea ce privește acta, Președintele a pus o întrebare foarte importantă. Dacă se poate vota atâta vreme cât există o procedură demarată la Curtea de Justiție? Da, bineînțeles că da. Și știți deja uh, foarte bine acest lucru și dacă v-aș spune că nu aveți voie, m-ați corecta imediat. Dar cred că nu asta e întrebarea. I would you do it? I have never gone... Întrebarea este de ce ați face-o? Deocamdată n-am primit un răspuns uh, foarte bun la această întrebare, cel puțin public, și, în al doilea rând, este înțelept. Deci, de ce ați face acest lucru? Is somebody afraid of the opinion by the European Court of Justice? Se teme cineva de avizul Curții Europene de Justiție? Eu nu. Eu să respect uh, avizul. Dacă vedem probleme, atunci rezolvăm problemele și venim cu alte propuneri. Foarte clar. Am încredere, chiar și după avizul uh, comisarului pentru protecția datelor, care, după părerea mea, este complet greșit, dar oricum a apărut pe hârtie. E evident că noi n-am citit același acord, dar eu cred că n-ar fi înțelept să votați acum. I have been in the European Parliament for 14 years. Eu am fost în uh, Parlamentul European timp de 14 ani împreună cu David Martin și am lucrat în toată această perioadă să consolidăm rolul Parlamentului European. Și cei mai buni prieteni ai noștri au fost cei de la Curtea Europeană de Justiție. Parlamentul datorează mult Curții Europene de Justiție. Și, repet, n-ar fi înțelept să faceți acest lucru. Dacă este o procedură în tratat, trebuie să o respectați. Și asta aș face și dacă aș fi în locul dumneavoastră. Și nu pentru că prin asta eliminați niște posibilități. Dacă există o majoritate politică, chiar și după un vot negativ al uh, Parlamentului European, uh, Comisia poate reveni cu acta, deci nu închide lucrurile deloc. Cred că ar fi mult mai logic să faceți un raport sau un memoriu prin care să spuneți ce părere aveți. Am discutat cu oameni din serviciile noastre și am întrebat dacă acta pune într-adevăr o problemă. Da, din punct de vedere politic este o problemă, evident. care ține mai degrabă de sensibilități decât de conținut, dar așa e situația cu majoritatea problemelor politice. Da, eu cred că poate fi uh, rezolvată, spre exemplu, discuția pe care nu o o repet referitoare la scara comercială. E foarte clar ce înseamnă scara comercială dacă te uiți la jurisprudență, dar bineînțeles cetățenii nu o să citească jurisprudența Curții Europene de Justiție și pentru a identifica definiția. Deci ar trebui să fim mult mai clari în privința asta. Suntem pregătiți să venim cu răspunsuri. A doua observație este că mediul politic nu pare să se fi hotărât. Există uh, o problemă în dreptul material. Și nimeni nu vrea să semneze un cec în alb. Comisia, nu eu, ci colegii mei, vor trebui să vină cu propuneri referitoare la directiva privind comerțul electronic, aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală și a copyright-ului. Deci acestea sunt niște uh, elemente de construcție foarte importante. Soluția ar fi să așteptăm propunerile de lege materială care vor apărea anul acesta sau anul viitor și să așteptăm și avizul Curții Europene și între timp să facem pauză. Asta mi se pare cea mai rezonabilă propunere, dar firește, dacă Parlamentul are altă părere, eu o să o respect. Dar asta nu înseamnă că ar fi cea mai bună soluție. Și nu cred că ar fi cea mai înțeleaptă abordare nici pentru dumneavoastră. Mulțumesc, domnule comisar. Cu asta se încheie ședința publică de astăzi. Avem o reuniune în camera cu domnul comisar. Mă scuzați, a existat și o întrebare legată de poziția Statelor Unite. Ei încă nu au instrumentele de ratificare. O vor face fără noi, nu știu, dar ar prea avea logică acordul are logică doar dacă noi facem parte din el. So let's, let's uh, conclude here our... Încheiem aici ședința publică. O să-i rog pe toți cei care nu au dreptul să rămână la această reuniune în camera să plece cât mai repede și mai în liniște.